Okay. Yeah, yeah. Do la parola. Do la parola al vicepresidente. Dau cuvântul uh, domnului vicepreședinte Wojciechowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Domnule președinte, Eh, stimați colegi, doamnelor și domnilor, Polonia a fost afectată de o tragedie. Tragedie care a fost eh, percepută în toate celelalte state europene și mă refer sigur la catastrofa aeriană în urma care a decedat președintele Republicii Polone, domnul Lech Kaczynski, precum și soția acestuia. și alte 96 de persoane și uh, zeci de parlamentari, miniștri, șefi ai unor instituții naționale importante din Polonia, generale armatei uh, polone și membrii familiilor victimelor de acum 70 de ani de la Katyn. Această tragedie are o dimensiune simbolică a decedat președintele și alți însuțitori ai săi, ei îndreptându-se spre Katyn, loc unde 22.000 de ofițeri polonezi au fost uciși acum 70 de ani, uciși la ordinul lui Stalin. Printre victime există și, cum spuneam, membrii familiilor victimelor de acum 70 de ani. Este o uriașă dramă pentru Polonia și toți uh, suntem afectați de uh, acest eveniment extrem de trist. Astăzi, la Katyn uh, s-a convenit să se ridice un al doilea monument uh, în, în memoria victimelor acestei catastrofe și uh, președintele polonez și toți cei care au murit și atunci eh, haideți să păstrăm un minut de reculegere în memoria tuturor. Grazie. Gra- mulțumim, domnului vicepreședinte Vojcehovski, mulțumim tuturor. Această tragedie ne afectează pe toți. Eu cu o zi înainte m-am aflat la Varșovia să mă întâlnesc cu ministrul Savinski și pot să confirm că pentru noi toți este o dramă teribilă. Și uh, acum să începem lucrările comisiei noastre. Înainte de toate, adoptarea ordinii de zi, dacă nu există obiecțiuni, se consideră ca fiind adoptată. Come già comunicato după cum v-am comunicat săptămâna trecută, <clears throat> mai întâi uh, vom asculta ce a de spus doamna Iegle, care pe scurt ne va prezenta rezultatele negocierilor cu Consiliul privind dosarul protecției animalelor utilizate în scopuri științifice, precum și următoarele etape ale procedurii. Mai apoi uh, vom avea o prezentare a studiului privind uh, implementarea, punerea în aplicare a bilanțului de sănătate al PAC și la orele 16 în prezența comisarului Dacian Cioloș, care va avea cuvântul mai întâi, va avea loc discutarea raportului domnului George Lyon privind viitorul PAC după 2013. Dacă nu există alte întrebări, vă informez că dispunem de interpretare în toate limbile și mă grăbesc să dau cuvântul doamnei Elizabeth Ieglă. Mulțumesc, domnule președinte, um, că îmi dați cuvântul și astfel îmi dați ocazia să vă prezint pe scurt rezultatele ultimului dialog privind directiva pentru animalele utilizate în scopuri științifice. Mm, ne ocupăm de acest dosar de un an și jumătate uh, și ne-am ocupat foarte serios de dosar și, iată, sunt mulțumită că pe data de 7 aprilie, după ce în 7 decembrie am avut prima parte a, a compromisului pe care l-am putut confirma, Acum, în 7 aprilie, am putut să încheiem a doua parte. În cursul acestui ultim dialog s-a discutat uh, uh, de, pe baza ceea ce se numea comitologie, iar acum dispoziții de aplicare sau drept derivat după tratatul de Lisabona și era vorba de a găsi un compromis care să ne consolideze poziția. Și cred că am reușit acest lucru. Aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor celor care în acest ultim an și jumătate au participat la uh, analiza acestui dosar, să mulțumesc colaboratorilor diverselor servicii și să mulțumesc uh, colaboratorilor din, de la nivelul comisiei, în primul rând Patrick, precum și colaboratoarele și colaboratorii din toate grupurile politice. Am uh, colocat foarte bine și vreau să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră și de asemenea Comisiei, președinției suedeze și uh, cele spaniole ale Consiliului. Directiva în vigoare privind protecția animalelor care sunt utilizate în scopuri științifice datează din 1986 și prin acordul de astăzi uh, îndeplinim un obiectiv prioritar și anume crearea unor condiții cadru similare pentru acest sector și pentru a putea dispune de o protecție uniformă și obligatorie a animalelor pentru toate statele membre. Am reușit să stabilim o limitare a procedurilor care sunt deosebit de dureroase sau periculoase pentru animale experimentele pentru care pot fi utilizate animale se pot face doar cu autorizarea prealabilă a autorităților competente. Altfel spus, niciun proiect nu poate fi dus la bun sfârșit dacă nu face obiectul unui aviz pozitiv al unei autorități competente care să-l autorizeze și care deci să evalueze acest experiment din punct de vedere etic. Și uh, de asemenea trebuie efectuat un studiu privind uh, utilitatea proiectului, ținându-se cont de exigențele de a reduce la minimum uh, suferințele animalelor. Uh, un lucru nou este că se poate face o evaluare retroactivă. Fiecare stat membru trebuie să înființeze o comisie, pentru, o comisie etică pentru drepturile animalelor, care să acorde consiliere diverselor, diverselor actori implicați și care de asemenea să garanteze efectuarea unui schimb de bune practici. Alternativele acestor experimente asupra animalelor trebuie uh, aplicate de îndată ce validitatea uh, lor este recunoscută și uh, pe cât se poate să se reducă numărul de animale supuse experimentelor, iar statele membre trebuie să limiteze daunele și durerile cauzate animalelor cât mai mult posibil. Uh, formularea în engleză este reducing and refining, un principiu pe care noi l-am apărat întotdeauna în cursul negocierilor. În cursul acestor negocieri, ca și în primă lectură, pe data de 5 mai 2009, Parlamentul European a declarat că uh, trebuiau făcute mai multe uh, pentru a evita în măsura posibilului utilizarea animalelor pentru experimente științifice. Uh, și asta ne și dorim. Pe termen lung ne dorim o eliminare totală. Dar, uh, până la urmă, uh, haideți să convenim și să spunem că astăzi încă nu suntem în măsură să eliminăm complet testele pe animale. Asta înseamnă că după un an și jumătate de discuții intense la Parlament și între Parlament, Consiliu și Comisie, am reușit să rezolvăm o ecuație foarte dificilă, ținând cont de protecția animalelor, dar și de nevoile de uh, cercetare în domeniul industrial și științific și uh, ținând cont și de demnitatea și sănătatea uh, oamenilor, dar de asemenea garantând existența unei legislații uniforme în întreaga Uniune Europeană cu respectul normelor recunoscute la nivel mondial. în, uh, în uh, acest domeniu al protecției animalelor și în același timp ne compromițând cercetarea europeană. Uh, raportorii din umbră și-au dat acordul la acest compromis pe durata trilogului, deci, domnule președinte, v-aș ruga să trimiteți o scrisoare președinției spaniole a Consiliului în numele comisiei noastre pentru a ne da acordul oficial pentru acest proiect. Mai apoi, sigur că veți dori să știți că serviciul juridic al Parlamentului a analizat deja dosarul în cauză. Textul va fi revizuit cuvânt cu cuvânt, va fi totul controlat pentru a vedea dacă la nivelul vocabularului juridic toate lucrurile sunt puse la punct. Și după această examinare, din punct de vedere juridic și lingvistic, vom avea la dispoziție raportul definitiv și deci în cadrul comisiei îl vom putea discuta astfel încât uh, putem trece la Parlament, uh, la faza celei de-a doua lecturi sub președinția spaniolă, sau ce puțin asta sperăm, uh, nu știu, va depinde, poate nu vom putea face a doua lectură decât în septembrie, dar vom vedea care este calendarul. Eu mi-aș dori ca fiecare să respecte calendarul și să putem discuta, avea cât mai repede a doua lectură. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Elizabeth, uh, pentru activitatea ta uh, foarte bună. Îți mulțumesc pentru angajamentul de care la dovadă. Iar acum începem cu prezentarea studiului Vă reamintesc că reuniunea noastră este transmisă în direct uh, pe internet și începem de aici prezentarea studiului referitor la punerea în aplicarea bilanțului de sănătate al PAC în statele membre, având în vedere în special noile articole 68 și 69 din regulamentul CE numărul 73 pe 2009. Doresc să urez bun venit domnului Iman Pitz și a domnului și domnului Hannes Wemer, care sunt autorii studiului, și dau cuvântul domnului Pitts pentru a prezenta acest document, după care va urma o scurtă dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Numesc Eamon Pitts. Aș vrea să vă prezint acest uh, proiect de studiu în numele METAS. E vorba despre aplicarea evaluării stării de sănătate în statele membre. Este un studiu care a fost comandat de Parlament și vă interesează fără îndoială cum se aplică în practică schimbările de politică. Este obiectul studiului nostru. În prezentarea de astăzi voi sintetiza obiectivele studiului voi vorbi despre contextul uh, acestui uh, regulament și voi uh, analiza felul în care se aplică acest regulament, după care voi face câteva observații cu privire la concluzii, cum anume este aplicată, aplicat regulamentul. Și vom face câteva observații în privința concluziilor pe care le-am desprins. Există trei aspecte esențiale, plățile decuplate, alegerea modelului de plată și un nou aspect, și anume subvențiile naționale. În uh, titlul uh, studiului se face referință la articolele 68 și 69, pentru că ne-a interesat îndeaproape să avem în vedere aceste articole 68 și 69 ale regulamentului. Care sunt uh, obiectivele studiului? Ce anume ați dorit să aflăm? Primul obiectiv era să vedem cum va arăta PAC odată ce se va aplica evaluarea stării de sănătate. Această politică a fost adoptată acum un an și este destul de devreme, însă există deja o serie de semnale și am vrut să vedem cum stau lucrurile, mai ales având în vedere că se negociază schimbarea politicii chiar și în această dupămasă vă interesează fără îndoială, deci ce s-a petrecut cu schimbările care au fost uh, hotărâte acum 18 luni. Al doilea obiectiv era să vedem care sunt opțiunile care au fost uh, adoptate de către statele membre. Regulamentul a oferit o oarecare marjă de manevră statelor membre care puteau să acționeze în mod independent și să aleagă cea mai bună opțiune și am vrut să vedem uh, cât s-a investit într-o opțiune și cât în alta. Apoi am analizat uh, datele, am trimis uh, chestionare, nu toate chestionarele s-au întors și la ora actuală vorbim despre un proiect de studiu Există încă lacune într-un anumit domeniu, nu suntem încă la curent cu toate intențiile statelor membre, însă voi reveni asupra acestui aspect. Legislația de bază este 73 din 2009, care se referă la schema de plată unică. Aplică o serie de aspecte legate de valoarea stării de sănătate. Această politică a uh, renunțat la uh, obligația scoaterii din circuitul agricol, a introdus modulația și alte uh, modificări. Regulamentul 73 a fost însă un regulament mai degrabă tehnic și s-a ocupat de decuplare, alegerea sistemului de plată, și subvențiile naționale înscrise în schema de plată unică. Despre aceste trei chestiuni tehnice care țin de acest regulament vom discuta astăzi. În primul rând, despre decuplare. Termenul stabilit de regulament pentru renunțarea la subvențiile cuplate a fost de 2012. Subvenț subvențiile pentru uh, vacile care alăptează pentru capre puteau să continue. Ce s-a întâmplat? Răspunsul scurt este că se va atinge ținta. Anumite țări aplică deja acest regulament înainte de încheierea termenului. Anul trecut, un oficial a estimat că 87% din uh, ajutoarele directe sunt deja decuplate și e posibil ca până în 2012 să se ajungă la circa 99%. Vor rămâne, fără îndoială, o serie de subvenții cuplate, însă proporția acestora va fi neglijabilă o observație care se desprinde din acest studiu. Se introduc noi subvenții cuplate în paralel. Nu sunt foarte importante, însă dacă vorbim despre decuplare, trebuie să fim conștienți de faptul că în paralel cu decuplarea se introduc câteva subvenții cuplate. În orice caz, ce se poate spune în general este că se va atinge obiectivul și chiar s-a atins înainte de uh, expirarea termenului în anumite țări. Articolul 63 se leagă de procesul de decuplare și a oferit o nouă opțiune statelor membre. În general, Uh, plățile erau integrate în schema de plată unică. Articolul 63 introduce o dispoziție nouă pentru că permite statelor membre să folosească veniturile din decuplare pentru a sprijini tipuri de agricultură care nu sunt legate de plățile cuplate. Este ceva nou și Franța a folosit această dispoziție destul de mult, a decuplat uh, um, plățile cuplate și au uh, folosit veniturile pentru a acorda subvenții unor altor tipuri de agricultori. Au uh, Uh, susținut uh, pășunile și, uh, și culturile furajere. A existat, deci, un transfer substanțial de subvenții de la sectorul arabil la uh, agricultura de pășune în Franța, ceea ce a fost permis de articolul, de articolul 63, de atât uh, Germania cât și uh, Finlanda au dorit să folosească această opțiune la scară mai mică în 2012. Trecem la a doua chestiune și anume modelul de plată. În 2003 a existat posibilitatea alegerii modelului de plată. Modelul forfetar cu variații regionale posibile a fost preferat în legislație. Uniunea Europeană își dorește acest model, însă există opțiuni pentru statele membre. Și statele membre vechi au putut opta pentru un model istoric și, de asemenea, au putut opta pentru modele hibride care sunt un amestec. În statele noi se putea opta pentru un mecanism mai simplu decât uh, sistemul plății forfetare simplu. Legislația din 2009 a menținut aceste posibilități până în 2012. Deci în statele vechi se poate încă menține modelul istoric, iar în statele noi se poate modelul uh, SAPS, schema de plată unică, cel puțin până în 2012. Care sunt evoluțiile? Din 27 de state membre, câte state au adoptat modelul preferențial? Numai două, Slovenia și Malta. Există trei țări care își propun să implementeze sistemul forfetar până în 2012, Ungaria, Letonia și Marea Britanie și în Marea Britanie doar în Anglia. Germania dorește să introducă acest sistem până în 2013. Am menționat deja că studiul nu este complet. Există țări care nu ne-au trimis înapoi chestionarele, deci există probabil unele țări în care se va introduce sistemul forfetar până în 2012, însă care nu sunt menționate aici, pentru că, după cum spuneam, nu am primit încă, o da, ă, încă toate chestionarele. Știm însă că 10 din 15 state membre încă au sistemul istoric și 6 sistemul hibrid. Marea Britanie le are pe ambele în regiuni diferite. Opt state membre noi au trecut la schema de plată unică și în multe țări, pentru că am întrebat în chestionare dacă există planuri de a se introduce sistemul preferențial, există multe țări care nu au niciun fel de intenție de a introduce sistemul preferențial. Există, deci, un contrast aici, pentru că în ceea ce privește decuplarea lucrurile merg foarte repede, însă în ceea ce privește acest uh, sistem de plată, lucrurile merg mai lent. În ceea ce privește alegerea modelului, se poate spune ceva în ceea ce privește statele noi. Statele noi puteau să aibă plăți complementare față de ceea ce primeau de la Uniunea Europeană în timpul perioadei de tranziție, care este de până în 2012 în anumite țări și până în 2016 în România și Bulgaria. Și această opțiune este adoptată în majoritatea statelor membre. Deci, pe lângă subvențiile care vin din uh, fondurile europene, există și plăți naționale și o parte dintre ele sunt cuplate, însă proporția plăților cuplate este destul de mică și, în general, doar în două sectoare. Aceste plăți vor scădea pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul perioadei de tranziție, pentru că aceste uh, subvenții naționale trebuie să se termine în 2012. Ne interesează în, de aproape articole 68 și 69. În legislația din 2003 s-a stipulat uh, un sprijin specific pentru agricultură în cadrul schemei de plată unică și acest ajutor specific putea să fie de până la 10% din plafonul național. Obiectivele trebuiau să fie legate de îmbunătățirea calității și de protecția mediului înconjurător. Regulamentul din 2009 a extins lista obiectivelor și a simplificat birocrația. Schimbarea majoră este că subvențiile puteau fi alocate pentru a susține zone vulnerabile din punct de vedere economic sau anumite tipuri de agricultură în sectoarele orezului, lactate, bovine și ovine. Guvernele naționale pot așadar să susțină sectoare vulnerabile în cadrul schemei de plată unică. Este practic o întoarcere la subvențiile cuplate, chiar dacă pe scară limitată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în practică. Articolele 68 și 69 se aplică în 22 de state membre în 2010, față de 8 state membre în 2007, conform vechiului regulament. Deci, a crescut nivelul de activitate. 14 state membre au programe pentru a susține sectorul lactatelor. 7 programe pentru a susține sectorul ovinelor și caprinelor. Guvernul irlandez a introdus un, o nouă subvenție în acest domeniu săptămâna trecută. Deci, uh, numărul statelor membre care susțin acest sector este acum de 8. Care sunt celelalte opțiuni, programe pentru a susține culturile și asigurările pentru animale și plante. Și patru state membre au ales să aibă programe în aceste domenii. Exista și posibilitatea unor programe pentru a proteja bolile plantelor și animalelor și Franța a ales această opțiune. Este vorba despre noi opțiuni care sunt prevăzute în nou regulament. Programele de mediu și de calitate continuă. Nu sunt aplicate pe această scară, însă continuă să existe. În practică, statele membre au ales într-o oarecare măsură noile opțiuni care le-au înlocuit pe cele vechi. Dacă ne uităm acum la procente. Le aveți pe tabel. Există cinci țări care intenționează să cheltuiască peste 7,5% din plafon. Slovenia, Grecia, Ungaria, Finlanda și Italia. Următorul grup de țări cheltuiesc circa 5 din plafon. Franța, Portugalia, Spania, Republica Cehă și Letonia. La cealaltă extremă, există țările care nu folosesc deloc acest sistem. Aveți uh, raportul, există un program în Scoția, Germania și Suedia cheltuie sub 1% și există un grup de țări care cheltuiesc între 1 și 2%. Deci reacția este foarte variată. Există țări care profită de posibilitatea de a cheltui până la 10% din plafon pentru programe elaborate pe plan național, alte țări aleg să folosească minim această opțiune. Regulamentul prevedea că finanțarea se poate face din economii, din alte alocații sau printr-o reducere liniară a uh, schemei de plată unică. Franța și Italia au ales această opțiune și au redus uh, schema de plată unică cu 4,5%. Multe țări, folos, țări membre folosesc numai economiile și de aici și procentele mici. Țările în care se cheltuiesc sub 1% din plafon folosesc doar economiile și nu și uh, reducerea plăților aferente schemei de plată unică. Impactul acestor programe este că în 2010 se vor cheltui probabil 1,6 miliarde de euro față de 425 de milioane de euro. O multiplicare cu 4, practic. E vorba despre 4% din economiile naționale totale. Câteva observații, pentru că nu mai am foarte mult timp. Decuplarea este mult mai extinsă decât în 2003. Statele membre nu aveau foarte multe opțiuni. Viteza cu care se implementează ar trebui să consolideze poziția Uniunii Europene în negocierile comerciale. S-au introdus noi subvenții cuplate și plăți naționale compensatorii nu sunt foarte semnificative, însă uh, este adevărat că ele slăbesc decuplarea. În ceea ce privește sistemul de plată, situația nu reflectă poziția preferențială, evoluțiile au fost minime către sistemul uh, forfetar și întrebarea este de ce. În primul rând, ținta este pe termen lung. Este vorba despre 2012. Și dacă termenul este de 2012, de ce să faci ceva încă din 2010 sau 2011? Deci vorbim aici despre o lentoare birocratică tipică, care explică într-o oarecare măsură situația actuală. Al doilea motiv este că politica va fi modificată și mulți administratori s-ar putea întreba de ce să introduci o politică care oricum va fi modificată? Și cred că este unul dintre motivele principale pentru care nu s-a introdus uh, sistemul forfetar. Există negocieri pentru a se introduce un nou model și atunci de ce să irosești timp și energie pentru a introduce o schimbare care va fi din nou schimbată? Apoi există țări care ar prefera să se mențină referințele istorice pentru plăți. Și rămâne de văzut dacă vor reuși să obțină acest lucru în negocieri. Există miniștrii care preferă sistemul istoric și care vor trage de timp cât mai mult. În ceea ce privește subvențiile naționale, sunt mult mai folosite și măsurile pentru a susține sectorul lactatelor sunt foarte populare. Există diferențe foarte mari în ceea ce privește folosirea procentului de 10% din plafon, entuziasm în anumite țări, opoziție în, a, în alte țări. Voi încheia aici. Vă mulțumesc uh, pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Bine. Grazie. Molto bene. Spunti. Thank you. Mulțumesc. A, atunci când ați vorbit despre utilizarea economiilor pentru a finanța articolul 68-69, la ce v-ați referit exact, dacă mi-ați putea răspunde? Da, regulamentul spune aici că a fost stabilit un plafon național și că dacă banii alocați care nu au fost plătiți uh, agricultorilor, atunci acești bani pot fi utilizați pentru articolul 68 și 69. Uh, președintele, uh, da, în primul rând, haideți să grupăm întrebările, dacă există și apoi dați-i timp domnului Pit să răspundă. Deci întreb dacă cineva dorește. Da, vă rog. Luis, da? Și Albert Des are în primul rând cuvântul și apoi Luis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch herzlichen Dank an den Berichterstatter. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, oratorului nostru pentru uh, studiul pe care l-a prezentat. Eu am fost uh, coordonator și am participat și la alocarea acestui raport. Studiul care a fost prezentat a fost bun. Eu nu doresc să adresez un reproș expertului. Uh, însă mă întrebam dacă pentru o astfel de, un astfel de subiect e nevoie cu adevărat de un raport, pentru că ne-au fost prezentate totuși niște elemente care ar fi trebuit să se afle la dispoziția comisiei noastre. De fapt, chiar uh, Comisia Europeană are aceste elemente care figurează în studiul pe care l-am finanțat. Mă bucur de faptul că doamna Gresle nu se află în sală, pentru că sunt sigur că ar avea ceva uh, probleme de ridicat. Apoi, în legătură cu ce s-a spus uh, referitor la decuplare. Uh, am avut o uh, decuplare care a, a fost inițiat procesul de decuplare care ar trebui să fie finalizată după 3-4 ani. Există păreri pro și contra. Uh, agricultorii din regiunile defavorizate, de exemplu, care creșteau animalele, animale și care practicau agricultura uh, vor avea de pierdut, iar uh, agricultorii care se bazează pe uh, pășunat sunt avantajați. Deci ne dăm seama că decuplarea nu rezolvă toate problemele și cred că ar trebui să vedem dacă în anumite sectoare decuplarea ar trebui aplicată chiar conform prevederilor inițiale. Aș dori să mă refer la mm, anumite sectoare, precum pășunile uh, și pășunarea uh, care, așa cum spuneam, uh, vor pune anumite probleme. Așa cum ne spunea și expertul, nu vom fi finalizat reforma politicii agricole comune Uh, și ne vom da seama că chiar înainte de finalizarea reformei uh, sunt uh, noi probleme. Deci haideți mai degrabă să nu ne pripim, să așteptăm și apoi să acționăm. Vă mulțumesc, președintele. Are cuvântul domnul Capulas Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și autorilor acestui studiu pentru că orice informație e utilă pentru a cunoaște realitatea și mai ales ultimele evoluții. Sigur, noi, legiuitorii, suntem foarte interesați de toate aceste informații pentru că asistăm, iată, la un proces foarte important pentru viitor, astfel încât e extrem de util să dispunem de toate aceste elemente. Din cele prezentate aici, putem să ne gândim că toți dorim să avem o politică agricolă comună cât mai armonizată și echitabilă, dar în același timp știm că atunci când acordăm statelor membre anumite posibilități uh, de a da dovadă de flexibilitate, e bine, o astfel de politică își pierde foarte rapid caracterul său comunitar astfel încât noi trecem printr-o fază de tranziție între uh, uh vechea și noua PAC, pe care o dorim după 2013, Uh, astfel încât trebuie să existe această flexibilitate. Totuși, în ce privește aceste studii uh, pentru aplicarea PAC, acestea trebuie să ne fie de folos astfel încât noi să putem face așa fel încât viitoarea PAC să rămână într-adevăr comunitară. Și încă o dată mulțumesc uh, pentru acest studiu util. Mulțumesc, domnule președinte, și acum, domnul vicepreședinte Wojciechowski, a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, informațiile care au fost uh, prezentate, informațiile pe care le-a prezentat domnul Piț, mi se par foarte interesante. E uh, vorba de felul în care articolul 60, articolele 68, 69 sunt aplicate sau, de fapt, nu sunt aplicate, pentru că multe state membre nu folosesc posibilitățile pe care articolul 68 le oferă. Mă întreb dacă Comisia a analizat această situație. De ce există uh, o divergență de interese atât de mare între statele membre în ceea ce privește aplicarea articolului 68? Iată întrebarea mea. O altă întrebare. Mă întreb dacă a cerut vreun stat membru Comisiei să folosească acest uh, articol și dacă li s-a refuzat această cerere. Dacă, <clears throat> dacă nu există alte întrebări, ba nu, doamna McGuinness, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc lui Iman Pitts pentru prezentare și pentru studiul pe care uh, ni l-a descris. Situația ne arată ce au făcut statele membre, însă aș dori să-l rog să se refere la impact. Mă întreb dacă există vreo analiză în ce privește efectul acestor măsuri sau poate e prea timpuriu să ni se spună dacă așa e. Și poate ar putea să revină, poate mai în amănunt, în legătură cu informațiile furnizate, respectiv că există o uh, mișcare foarte lentă în legătură uh, cu Uh, îndreptarea spre modelul uh, forfetar. Din chestionarele pe care le-au primit uh, au reieșit motive mai detaliate, pentru că ne dăm seama că în anumite state membre se folosește mai extensiv legislația sau nu. Și s-a vorbit și despre echitatea uh, sistemului. E un concept foarte important și cred că nu există uh, suficient acord în ceea ce privește echitatea acestui sistem. Păi, e o întrebare poate neechitabilă față de un cercetător, însă, Eamon, poate că poți să ne prezinți câteva referințe reflexii pe această temă. Și, domnule președinte, în fine, când am ascultat prezentarea acestui studiu, ne-am dat seama că Ehm, o problemă pe care noi o credeam uh, foarte simplă e de fapt foarte complexă, pentru că acest articol 68-69, problema acestui articol, mie mi se părea simplă, însă se pare că în statele membre uh, interpretarea diferă și este foarte complexă. Poate că, într-adevăr, e un uh, mod mai bun de a obține flexibilitate, dar aș dori să știu și părerea expertului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Bové, José Bové a cerut cuvântul. Benvenuto al nostro commissario nel frattempo. Eu bun venit comisar Cioloș, dar acum are cuvântul domnul José Bove. O observație subțintă, pentru că nu s-a vorbit uh, în prezentarea acestui studiu de acest aspect. Am trecut la acest, această formă de sprijin pentru că ni s-a impus acest lucru de către Organizația Mondială a Comerțului. Și deci avem această, această tranziție de la cutia portocalie spre cutia albastră și apoi cutia verde și ne aflăm în această situație care de fapt nu face decât să mascheze realitatea. Nu am ajuns la această situație din, datorită bunăvoinței uh, statelor, ci datorită unei, uh, unei, unei reglementări internaționale a piețelor și uh, această reglementare nu s-a spus în orice caz, eu n-am auzit acest lucru cu ocazia prezentării studiului. Deci, uh, pe măsura decuplării ajutoarelor, am asistat la o scădere tot mai accelerată a prețurilor uh, la a produselor agricole și s-au acordat subvenții industriei uh, procesatoare, deci din domeniul agroalimentar, agroalimentar sau Uh, supermarketurilor. E o situație periculoasă și cred că trebuie să eliminăm acest mod de gândire pentru că asistăm la un transfer care se face artificial de la consumator, care a fost uh, pur și simplu exploatat, uh, către contribuabil care și el este exploatat la maximum. Deci trebuie să ieșim din acest, această schemă de gândire, ne aflăm în această situație pentru că pur și simplu am aplicat orbește regulile Organizației Mondiale a Comerțului și pentru că decuplarea a figurat în aceste acorduri acorduri convenite la OMC. Bine, mulțumim. Și acum dau cuvântul dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Dau cuvântul domnului Pitts pentru a răspunde întrebărilor adresate. Are la dispoziție 3 minute. Mulțumesc. Uh, uh, Mulțumesc uh, tuturor pentru observații. o serie de uh, comentarii, au fost într-adevăr comentarii și nu întrebări care mi-au fost adresate. O să încerc să răspund la întrebările specifice care mi-au fost adresate. Un deputat m-a întrebat de ce articolul 68 nu uh, a fost pus în aplicare în anumite state membre. Eu nu cred că e modul bun de a formula lucrurile. Statele membre au primit această opțiune de a proceda astfel, de a nu aplica articolul 68 și dacă folosesc această opțiune, ele reduc nivelul uh, schemei de plată unică. Deci pentru un uh, uh, tip de uh, agricultor în, în speță. Deci, din câte am înțeles, în Marea Britanie nu se dorește reducerea uh, schemei de plată unică. În Marea Britanie și în Irlanda se dorește uh, aplicarea sistemului forfetar care implică o redistribuire și nu se dorește o redistribuire suplimentară cu folosirea acestor, acestor mecanisme. Și mai există o, obiec, o obiecție, uh, o obiecție de principiu există o abordare foarte liberală, dacă putem spune așa, și acest concept a, sub, a subvențiilor cuplate nu le e pe plac. Iată, acesta este unul uh, dintre motivele pentru care unele state membre nu folosesc articolul 68. Și dacă am înțeles eu bine, o țară precum Finlanda, care întotdeauna a spus că nu e de acord cu faptul că politica Uniunii Europeană nu permite unei țări uh, precum Finlanda să folosească uh, plățile în mod flexibil, acest uh, articol tocmai a, permis această flexibilitate fără a impune tuturor obligația de a introduce aceste mecanisme. Doamna McGuinness mi-a pus o întrebare legată de echitate și are dreptate. Nu cred că Uh, e o întrebare care poate fi adresată unui cercetător. Are dreptate. Singura observație. În ultimul an, reducerea schemei de plată unică și introducerea articolului de implementare 63 a dus în Irlanda la introducerea unei doze de echitate în uh, sistem. În orice caz, un sistem mai echitabil decât sistemul francez. S-a criticat uh, foarte mult această politică de-a lungul anilor. S-a spus că uh, marile exploatații primesc uh, prea mult în Franța și uh, guvernul francez a încercat să abordeze această chestiune folosind mecanismele pe care articolul 63 le pune la dispoziție, dar și articolul uh, 68-69. Dacă există alte țări care consideră că există o chestiune, o problemă legată de echitate, e vorba de mecanisme care pot fi folosite pentru a corecta o eventuală lipsă de echitate. Însă, punerea în aplicare a sistemului forfetar elimină obiecțiile legate de echitate. Așa cum spuneam și înainte, nu știu dacă deputații sau o parte din deputați au făcut mai degrabă observații legate de această politică și nu mi-au pus întrebări. Însă dacă cineva are întrebări la care dorește să răspundem, să nu uităm că mai avem încă trei săptămâni până la finalizarea proiectului și deci dacă aveți uh, observații specifice sau dacă considerați că raportul nu acoperă suficiente elemente, atunci vă rog să ne uh, abordați și vom ține cont de observațiile dumneavoastră în următoarele trei săptămâni. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine, Mr. Pitt. Grazie. Grazie anche di questa ulteriore disponibilità. Mulțumesc, mulțumesc și pentru faptul că v-ați manifestat disponibilitatea pe viitor, pentru că este un studiu foarte interesant și a reflectat uh, o serie de subiecte și aspecte foarte importante. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume schimbul de opinii cu domnul comisar Dacian Cioloș. Așadar, mă grăbesc să uh, îi urez bun venit. Bun venit comisarului responsabil pentru agricultură și dezvoltare rurală, domnul Dacian Cioloș. După audierea din luna ianuarie, e vorba acum de primul schimb de opinii cu comisarul nostru și așadar vom avea o discuție privitoare la cel mai important dosar al acestei legislaturi, și anume politica agricolă comună după 2013. Vă reamintesc uh, că agricultura europeană are nevoie de răspunsuri imediate pentru a ieși din criză. Asta pentru, în interesul viitorului. Și Comisia noastră a dorit să prezinte o întrebare orală cu rezoluție privind posibilele noile instrumente de gestionare a pieței care va fi discutată săptămâna viitoare în sesiunea plenară de la Strasbourg. Sunt convins că domnul comisar Cioloș va ști, inclusiv uh, săptămâna viitoare, să ne ofere răspunsuri satisfăcătoare. Astăzi deschidem așadar dezbaterea, dezbaterea privind viitorul PAC și discutăm și raportul domnului George Lyon, care, după cum am mai spus, este o foarte bună bază, un foarte bun punct de plecare pentru lucrurile noastre. Așadar, uh, sunt foarte mulțumit că domnul comisar se află astăzi aici și mă grăbesc să-i dau cuvântul. Apoi va avea cuvântul domnul raportor George Lyon și apoi tot, toți reprezentanții grupurilor, coordonatorii grupurilor și apoi, sigur, va uh, urma o dezbatere deschisă. Dragă Daciana, ai cuvântul. Mersi, Monsieur le Président. Paolo. Je suis Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Paulo. E o plăcere pentru mine să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Uh, la câteva luni, uh, atunci uh, mă aflam undeva mai jos, iată, am urcat. Însă, în orice caz, aș dori să vă spun că pentru mine un prim, acel prim schimb de vederi pe care l-am avut e o amintire plăcută pentru mine și sper să continuăm la fel. Aș dori să folosesc această primă intervenție pe care o am la dispoziție după numirea mea în funcția de comisar pentru agricultură, pentru a mă referi la viitorul politicii agricole comune și aș dori să îi mulțumesc președintelui Paulo Di Castro pentru invitația pe care mi-a adresat-o. Aș dori să-i mulțumesc și lui George Lyon pentru uh, munca pe care a depus-o în ultimul timp în legătură cu raportul său privind viitorul PAC. Știți cu toții că trebuie să scriem o nouă pagină a istoriei politice agricole comune după 2013, această pagină pe care urmează să o scriem împreună. Această pagină se va înscrie, înscrie în cadrul strategiei uh, propusă de Comisia Europeană pentru Uniunea Europeană, strategia UE 2020. Și aș dori să vă spun în ce fel cred că agricultura poate să-și aducă o contribuție substanțială la o creștere inteligentă, inclusivă și durabilă. De asemenea, aș dori să vă explic de ce această abordare, uh, strategia UE 2020, poate face ca PAC-ul să uh, respecte obiectivele noastre pentru societatea și economia europeană uh, până în 2020? Așa cum vă spuneam, a scrie această nouă pagină a politicii agricole comune reprezintă o prioritate pentru mine și pentru mandatul meu. Bunicul meu a fost țăran într-un uh, sat din nord-vestul României. Uh, el uh, m-a însoțit cu, cu, cu înțelepciunea sa rurală în copilăria și tinerețea mea. M-a învățat foarte multe despre viață și mi-a repetat întotdeauna un proverb care sunt sigur că există și în alte culturi europene. El spunea că câteodată nu vezi pădurea de copaci, Uh, te uh, axezi prea mult pe copaci și nu mai reușești să vezi pădurea în totalitatea sa. Și când vorbim de PAC uh, astăzi, mă gândesc la acest proverb pe care îl spunea eu. Observ că unii au început să taie copaci, alții plantează noi copaci, fiecare lucrând în alt domeniu. Dezbaterile cu privire la viitorul PAC au început în acest mod uh, de câteva luni bune. E un aspect pozitiv și e dovada că PAC-ul uh, suscită uh, mult interes în Uniunea Europeană. Însă, Iată, câteodată cred că ne pripim și avem tendința să acordăm o importanță prea mare detaliilor tehnice. Uh, trunchiului, rădăcinii uh, uh, frunzelor unui copac. Întotdeauna am fost aproape de agricultură și înțeleg de ce acest subiect și aceste detalii îi preocupă foarte mult pe unii dintre noi. Însă copacul adesea ascunde pădurea, însă cred că înainte de a defrișa, de a tăia, de a replanta, trebuie să te gândești, trebuie să iei distanța, reculul necesar pentru a avea o viziune globală asupra lucrurilor. Pentru că cred că trebuie să ne punem o întrebare. La ce folosește și cum putem folosi această pădure, care este în mod simbolic politica agricolă comună. Și aș dori să vă adresez această întrebare, o întrebare pe care mi-o pun eu însumi. E o întrebare pe care încerc să o adresez tuturor cetățenilor, contribuabililor, consumatorilor, agricultorilor, oamenilor de știință, industriașilor, uh, neguțătorilor și așa mai departe. Și cred că noi, cu toții europenii, trebuie să dăm răspuns la această întrebare și să ne acordăm răstimpul necesar gândind înainte de a da acest răspuns. Europa trebuie să continue să garanteze aprovizionarea cu alimente a cetățenilor. Tratatul de la Lisabona, care a fost adoptat recent, îi conferă această misiune prin intermediul politicii agricole comune. Istoria Europei agricole a început în uh, luna iulie 1958, cu toții vă reamintiți, uh, atunci când a fost uh, prima, pusă prima cărămidă a politicii agricole comune la Streza, în Italia. Europa avea pe atunci uh, foarte multe arme, însă nu suficiente uh, uh, mașini agricole. Europa își dorea să fie autosuficientă pe plan alimentar pentru că trebuia să nu se mai distribuie mâncarea pe bază de cartelă. Din fericire, această perioadă face parte din trecut, însă miza securității alimentare rămâne foarte puternică. Evenimentele pe care le-a traversat lumea în ultimii ani ne amintesc acest principiu și cred că putem să ne mândrim cu ce am reușit să înfăptuim, însă trebuie să avem și puterea și înțelepciunea să mergem mai departe într-o Uniune cu 27 de state membre în prezent, care este un adevărat actor al unei lumi globalizate, a unei lumi vaste. Cred că avem o răspundere în fața cetățenilor noștri pentru că deciziile noastre vor avea consecințe, consecințe mai ales asupra vieții cetățenilor noștri. Consecințe asupra vieții de zi cu zi a milioane de oameni din Europa și chiar din afara granițelor sale deciziile noastre implică și viitorul proiectului european. Știm cu toții că cetățenii câteodată sunt sceptici în ce privește aceste proiecte, iar participarea la ultimile alegeri europene ne arată cât de importantă este această misiune pentru noi, respectiv să prezentăm în mod atractiv proiectul european și să-l facem vizibil și să-i acordăm o anumită consistență. Câteodată cetățenii exprimă temeri, uh, așteptări, uh, întrebări uh, de care trebuie să ținem cont și de aceea cred că trebuie să implicăm cetățenii în acest proces de preparare a deciziilor noastre. Cetățenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă aici, în acest for în care se discută și se iau decizii. Politica agricolă comună este una dintre politicile cheie ale uh, construcției și integrării europene, iar PAC-ul este astăzi una dintre politicile europene cele mai integrate. Sigur, pot fi emise critici, există această politică politică nu este perfectă, așteptările în ce privește reformele sunt foarte mari și cred că trebuie să ținem cont de aceste așteptări. Și aceasta nu pentru a slăbi sau pentru a desfința politica agricolă comună, spun acest lucru sus și tare, ci pentru ca această politică să fie un instrument tot mai puternic pentru agricultorii de astăzi, pentru ca această politică să fie un instrument de viitor și nu din trecut. Știți cu toții că eu sunt pentru o reformă a PAC-ului uh, în 2013. Și cred că avem cel puțin trei motive pentru a înfăptui această reformă. În primul rând, Uniunea Europeană oferă un răspuns coerent și colectiv prin strategia sa 2020, o strategie care ne permite să facem față crizei economice și financiare, care ne permite să combatem schimbările climatice și, de asemenea, care ne permite să relansăm creșterea economică printr-o creștere a competitivității economiei europene. Pacul își aduce contribuția la această strategie. Pacul este un element cheie al dinamicii teritoriilor rurale și este un adevărat motor pentru vitalitatea uh, peisajelor noastre rurale. Uh, politica agricolă comună este indispensabilă pentru o creștere durabilă în perspectiva UE 2020. Nu cred că putem să vorbim despre o folosire rațională și eficientă a resurselor naturale fără a ne gândi la agricultură și la felul în care este ea practicată. PAC-ul este de asemenea indispensabilă pentru ocupare. Ea permite zonelor rurale să-și exprime potențialul pentru că locurile de muncă din agricultură fac parte din baza, din temelia activității în economia rurală și la țară, fără agricultură și fără activitate agroalimentară, nu e loc de muncă, nu există niciun fel de activitate. Politica agricolă comună este indispensabilă și pentru o creștere ecologică, verde pare și pe cercetare, ea poate aduce răspunsuri pertinente în fața schimbărilor climatice, pentru că activitatea agricolă este o sursă de energie regenerabilă în sine. Pacul este indispensabilă și pentru o creștere inteligentă. Există o legătură foarte puternică între evoluția agriculturii în Uniunea Europeană și evoluția acestei uh, creșteri inteligente, pentru că pe viitor tehnicile agricole vor trebui să se adapteze la efectele schimbărilor climatice. Va trebui să producem mai mult cu resurse mai puține. Va trebui să uh, facem față acestei uh, scăderi a resurselor naturale, va trebui să combatem catastrofele naturale, va trebui să consolidăm capacitățile de captare a carbonului și să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, trebuie să punem la dispoziția consumatorilor produse tot mai sigure uh, și mai diverse. Și uh, creșterea inteligentă nu poate, deci, uh, să se facă lăsând deoparte agricultura. Și agricultura nu poate nici ea să evolueze în afara acestui concept de creștere inteligentă. Apoi, e nevoie de adaptări majore pentru că Uniunea Europeană are 27 de state membre în prezent și fiecare stat membru reprezintă o diversitate de regiuni, de culturi și de agriculturi. E o adevărată bogăție pe care europenii doresc să o păstreze. Această bogăție a culturilor și a agriculturilor. Trebuie consolidate legăturile între aceste agriculturi și așteptările consumatorilor, trebuie să consolidăm legătura între producția uh, exploatațiilor și piețele locale, regionale sau internaționale. De asemenea, trebuie să recunoaștem o evidență, respectiv ne aflăm în fața unei noi realități europene. Nu mai putem vorbi despre un model unic european în agricultură, nu avem o agricultură omogenă, ci o agricultură multiformă. Nu avem o agricultură în Uniunea Europeană, ci aș spune mai multe agriculturi și trebuie să ținem cont de această diversitate și de bogăția pe care ea ne aduce. Trebuie să ne asigurăm că această bogăție este păstrată și este pusă în slujba societății noastre. Însă, păstrarea acestei diversități nu înseamnă că trebuie reactivate politicile naționale și aceasta în detrimentul politicii comunitare în domeniul agricol. Pentru că dacă nu vedem viziunea de ansamblu, e dificil, chiar imposibil să gestionezi anumite uh, părți. Uh, nu putem să ne lipsim de această viziune globală, iar PAC-ul ne oferă tocmai această viziune globală uh, a uh, diversității agriculturilor europene. Iată de ce cred că trebuie să ținem cont de această diversitate, păstrând și adaptând acest instrument uh, care este pentru noi politica agricolă comună pentru a gestiona mai bine această diversitate. În același timp, e nevoie de uh, adaptări pentru a pregăti viitorul. Trebuie ca agricultura să poată face uh, față diverselor provocări uh, pe care îi le conferă societatea. Mă gândesc la securitatea alimentară, protecția solurilor, resurselor naturale, creșterea economică, schimbările climatice. Astfel, cetățenii, contribuabilii, vor putea înțelege mai bine că politica agricolă comună este o politică care este se află în slujba lor. Această politică agricolă comună nu e doar de competența agriculturilor, pentru că toată societatea beneficiază de uh, PAC prin uh, protecția mediului, gestiunea teritoriilor și alimente. Și cred că această politică agricolă comună nu este suficient cunoscută de către societatea europeană. Uh, în urmă cu câteva săptămâni, conform unui sondaj Eurobarometru, mai bine de 90% din cetățenii europeni consideră că agricultura este importantă pentru viitor. Și raportul Lyon citează aceste cifre uh, mai mult, 90% dintre europeni uh, speră că agricultura le va furniza alimente sigure, sănătoase și de bună calitate. Se așteaptă că agricultura să protejeze peisajul și să dezvolte economia. Cetățenii europeni sunt de acord cu toate aceste principii. Însă, sondajul ne mai arată și că majoritatea europenilor nu știu în ce constă politica agricolă comună. Un european din trei doar spune că a citit ceva sau a auzit ceva în legătură cu politica agricolă comună, în ce constă ea și cum se aplică ea. Aceste cifre sunt foarte elocvente și ele vorbesc mai bine decât orice discurs. Încet, încet, politica agricolă comună a devenit recent uh, domeniul specialiștilor, al experților. Și cred că înainte de a face un proiect de reformă, trebuie să refacem, să rețesem această legătură cu societatea. Înainte de a furniza răspunsul în ce privește viitorul politicii, politicii agricole comune, trebuie să punem întrebările potrivite și să le discutăm. Trebuie să implicăm cetățenii, societatea civilă și să le dăm posibilitatea, timpul, spațiul pentru a se exprima, pentru ca apoi, în inițiativele noastre viitoare, să putem să ținem cont de părerile lor în mod coerent. De aceea aș dori să organizăm o dezbatere publică cu privire la locul agriculturii în societatea europeană în legătură cu locul agriculturii de astăzi și de mâine, în legătură cu obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească politica agricolă comună pe viitor. Trebuie să avem această dezbatere care nu este inutilă. Înainte de a discuta instrumentele necesare, înainte de a vorbi despre buget, de programe și de uh, mă măsuri. Sigur că la un moment dat trebuie să discutăm și despre aceste aspecte, însă cred că trebuie să ne acordăm suficient timp pentru a-i asculta pe oameni înainte de a ne lansa în mod oficial în acest proces. Pentru că dacă nu ne acordăm acest răstimp pentru reflecție, pentru dezbatere, riscăm să discutăm mm, doar mijloacele unei politici pe care nu am definit-o sau care nu a fost definită decât la nivelul specialiștilor. Cred că trebuie să aibă loc o dezbatere vastă, publică, în legătură cu această chestiune. De ce avem nevoie de o agricultură europeană și de o politică agricolă comună europeană? În această dezbatere vom ține cont de pozițiile tuturor actorilor din societatea europeană. Ideile tuturor celor care doresc să participe la nivel individual sau prin ONG-uri, prin grupuri de reflexie, reflecție sau think tank-uri sunt foarte importante. Aștept reacțiile și reflexiile agricultorilor, bineînțeles, dar și ale asociațiilor profesionale și ale asociațiilor de protecție a mediului, a consumatorilor, a bunăstării animalelor. Aștept reacțiile tuturor celor pe care securitatea alimentară interesează, dezvoltarea um, ecologică, dezvoltarea rurală. Aștept părerea tuturor celor care sunt interesați de agricultură. Întrebările legate de viitorul agriculturii noastre sunt numeroase și există foarte multe aspecte importante. Pentru mine, patru chestiuni strategice sunt importante. Agricol comun european. În primul rând, de ce o politică agricolă comună europeană? Există multe argumente, însă cred că este important să ascultăm pe experți, pe specialiști. În al doilea rând, care sunt obiectivele pe care le atribuie societății agriculturii în întreaga sa diversitate? În al treilea rând, de ce să reformăm politica agricolă comună actuală și cum să facem reformele pentru a răspunde la așteptările societății și, în sfârșit, care sunt instrumentele politicii agricole comune de mâine. Fiecare dintre aceste mari întrebări uh, face trimitere la altele cum să facem pentru ca un, politica agricolă comună să răspundă la provocările legate de siguranța mondială? Va exista o creștere a cererii mondiale eh, care va fi cauzată de uh, schimbările climatice și de uh, evoluțiile demografice. Cum să ne asigurăm că consumatorii pot cumpăra alimente sigure la prețuri accesibile? cum să asigurăm diversitatea, ținând cont în același timp de piețele regionale și locale. Cum să asigurăm creșterea economică, creșterea economică ecologică în zonele rurale. După cum spuneam, regiunile acestea pot juca un rol economic, un rol pentru a crea locuri de muncă și pentru a se proteja mediului, mediul. Și cred că trebuie să găsim instrumente adaptate pentru toate aceste regiuni, regiuni defavorizate, fragile sau montane. Pentru că fără un sector agricol solid în aceste regiuni există riscul uh, unei dezorganizări uh, economice și sociale. Care este moștenirea pe care vrem să o transmitem generației viitoare în ce privește mediul, calitatea solului, apei și aerul, aerului? Să nu uităm că agricultorii reprezintă sub 5% din populația europeană, însă ei sunt cei care valorifică 80% din teritoriu. Deci cum să se gestioneze mai bine resursele naturale continuându-se producția, cum să se mențină și să se recupereze biodiversitatea. Schimbările climatice nu mai sunt o chestiune teoretică. Societatea așteaptă soluții din partea sectorului agricol și agricultura a dovedit deja că poate să vină cu răspunsuri, pentru că a contribuit deja substanțial la reducerea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră, o reducere cu 20% între 1990 și 2007, față de o scădere de doar 8% în alte sectoare economice. Sigur că se poate face și mai bine, însă va trebui să regândim legătura între cercetare și agricultură. Care este viitorul Europei pe piețele internaționale? Care sunt punctele noastre forte? Cum putem să ne gestionăm avantajele competitive și ofensive? cum să gestionăm exigențele calitative pe o piață comunitară care este din ce în ce mai deschisă față de importurile din țări terțe și fără acorduri internaționale pe aceste teme. Și dați-mi voie să dau un singur exemplu care a fost deja discutat în Parlament, ce anume bunăstarea animalelor. Vom trebui identifica instrumentele și obiectivele pentru PAC și acestea vor sta la baza reflexiei noastre viitoare. Vin apoi în discuție și alte întrebări. Cum să creăm instrumente mai lizibile pentru contribuabili, pentru că aceștia să înțeleagă legătura între susținerea agriculturii, aprovizionarea piețelor și remunerarea bunurilor publice furnizate de agricultori. Care sunt instrumentele pentru a asigura o stabilitate minimală minimă a veniturilor agricole. Care ajutoare directe sunt cele mai potrivite și cum anume se pot repartiza în mod echitabil aceste ajutoare? Cum să reacționăm la volatilitatea crescândă a piețelor? Cum să ne asigurăm că criza economică nu distruge întregul sector? Ce să facem pentru a asigura relații echilibrate între actorii economici din sectoarele agroalimentare? Cum să ne asigurăm că consumatorii plătesc un preț rezonabil și că agricultorii, la rândul lor, percep venituri rezonabile? Cum să ne asigurăm că diversitatea agriculturilor are un viitor în Uniunea Europeană? Cum să menținem această diversitate și cum să o punem în valoare? de ce eforturi e nevoie pentru a spori competitivitatea agriculturii și de ce tip de competitivitate avem nevoie cum să răspundem la problematicile ce țin de al doilea pilon al PAC, cum să dezvoltăm sectoarele agricol și agroalimentar la nivel local, cum să facem din creșterea ecologică un element de dinamizare a economiei rurale, cum să valorificăm în mod durabil resursele naturale și umane în regiunile rurale, ce putem face pentru a stopa deșertificarea zonelor rurale. Și, în sfârșit, care este Europa agricolă pe care vrem să o lăsăm copiilor noștri? Am uh, lansat numeroase întrebări, știu foarte bine. Însă avem câteva luni pentru a răspunde la aceste întrebări înainte de a trece la propuneri concrete și uh, consistente. Vă invit astăzi să lansăm o dezbatere publică care să dureze până în luna iunie a acestui an. În această perioadă vom putea clarifica așteptările Europei față de agricultura sa. Voi încerca să fiu prezent în statele membre cu ocazia diferitelor manifestări organizate alături de colegii mei. Voi uh, fi uh, prezent și în Comisia pentru uh, în Comisia pentru Dezvoltarea Regională și va exista de asemenea un site internet pe care vom uh, primi contribuțiile tuturor celor care doresc și un uh, organism independent va face o sinteză a contribuțiilor în luna iunie. Pe 19 și 20 iulie vom organiza o conferință de amploare aici la Bruxelles și sunteți invitați, bineînțeles, o conferință la care să extragem concluziile, în așa fel încât să ținem cont de aceste concluzii în propunerea pe care le facem pe viitor. La sfârșitul anului voi elabora o comunicare cu privire la obiectivele PAC și vom ține cont în această comunicare de propunerile făcute. Pentru că sunt sigur că vom identifica idei puternice, idei novatoare, idei care vor proveni de la cetățeni, cetățenii care sunt primii beneficiari ai acestei politici. Contez mult pe susținerea dumneavoastră pentru că aveți avantajul de a avea un contact uh, cu cetățenii și sper că uh, voi beneficia de contribuțiile dumneavoastră și de contribuțiile alegătorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că nu v-am plictisit prea mult. Mi s-a părut însă important să profit de prezența mea în mijlocul dumneavoastră pentru a lansa această dezbatere publică cu atât mai mult cu cât uh, vom purta o discuție cu privire la eforturile făcute de George Lyon. Sunt uh, acum uh, dispus să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Bine. Grazie, caro comisario. Mulțumim, domnule comisar. Și acum vom da curs dezbaterii după, câte, după cât s-a cerut deja să ia cuvântul, va fi o dezbatere foarte importantă. Sigur, v-aș ruga să vă limitați, uh, uh, să fiți cât mai succinți în intervențiile dumneavoastră, ca să poată vorbi tuturor. Și după cum anunțasem deja, începem prin a da cuvântul domnului George Lyon, raportorul, și apoi, sigur, începem cu coordonatorii grupurilor și așa mai departe. George, ai cuvântul. Mulțumesc! domnule președinte. În primul rând doresc să felicit pe domnul comisar pentru că se află aici în, astăzi în fața, dumnea, în fața noastră pentru a lansa o dezbatere publică și a pune întrebările acestea foarte importante, întrebări pe care ne le punem și noi la comisia noastră. Sigur, o dezbatere publică vine chiar la timp, pentru că avem un vot în plenară în iulie privind raportul din proprie inițiativă și această consultare publică sperăm că va putea contribui la aflarea un, uh, unor răspunsuri la întrebările pe care le-a spus. Uh, su, foarte pe scurt uh, voi face o prezentare a raportului meu, pentru că știu că toți doresc să iau cuvântul. Uh, m-a frapat un comentariu făcut de comisar la început, când a spus că PAC este un instrument puternic pentru viitor și nu se referă la trecut. Este perfect adevărat. Pacul, după reforma acestuia, trebuie să fie parte a soluției și a, și a răspunsurilor pentru viitor și nu să fie un instrument retrograd. Și în uh, raportul meu am uh, schițat o viziune a viitorului pacului și, uh, pentru a face față provocărilor uh, uh, secolului 21, mi se pare, și a răspunde așteptărilor societății, lucru fundamental. Domnul comisar, în remarcile sale introductive, s-a referit la unele din principalele provocări cu care ne vom confrunta. Cea mai importantă, cred eu, este că până în 2015 Because the big difference this time is se va dubla cererea de alimente până în 2050 și nu putem să continuăm ca până în trecut Uh, cu pesticide, cu îngrășăminte. Uh, trebuie să găsim o soluție care să fie durabilă, pentru că uh, știm că trebuie să ținem cont și de impactul schimbărilor climatice, deci agricultura europeană trebuie să fie parte din soluție, nu din probleme. Sigur că se va crește și cererea de hrană ne vom confrunta și cu resursele, disponibilitatea resurselor de apă și cu uh, scumpetea energiei și probabil că vom, ne vom confrunta cu o penurie a surselor de energie, cu surse de energie volatile și uh, trebuie să ne comportăm uh, și de acum înainte ca și în cei 60 de ani uh, în care am reușit să asigurăm aprovizionarea cu hrană. Deci, sigur că și siguranța alimentară este o, o provocare foarte importantă. De asemenea, trebuie să găsim și răspunsul schimbărilor climatice, uh, unei dezvoltări ecologice și unei mai protecții mai însemnate. Trebuie să dăm dovada faptului că agricultura poate să ofere răspunsuri și că e parte a soluției și nu a problemelor. În uh, documentul meu uh, uh, am stabilit prioritățile cheie pentru că eu cred că durabilitatea este cuvântul cheie aici, pentru că, după cum spunea va crește cererea de hrană pe viitor și atunci trebuie ca durabilitatea să fie în centrul politicilor noastre. Nu putem doar să ne așteptăm ca pe viitor să putem produce uh, alimentele de care vom avea nevoie. Deci durabilitatea trebuie să fie motorul producției agricole în viitor și PAC-ul este un instrument pentru că acest lucru să fie posibil. După cum spun, uh, am, uh, și echitatea este un alt element cheie în reforma uh, PAC. Uh, echitatea pentru fermieri uh, Uh, pentru că știm că partenerii noștri comerciali uh, de pe glob își subvenționează agricultorii și uh, agricultorii noștri trebuie să rămână competitivi, e un element fundamental. Echitatea pentru fermieri, pentru agricultori. Asta e valabil și pentru importurile de pe piețele noastre. Trebuie ca comerțul să fie echitabil și pentru agricultorii europeni Eh, și sigur echitate și față de țările care au eh, mari suprafețe eh, agricole marginale, trebuie să ne asigurăm că activitățile agricole să se desfășoare în întreaga Europa. De asemenea, trebuie ca mm, comunitatea agricultorilor să mm, practic profite de pe urma rentabilității agricole pe viitor. De asemenea, un lanț alimentar echitabil trebuie să existe deci să îl facem mai rentabil, să fie de asemenea mai transparent acest lanț uh, alimentar, să vedem și să uh, identificăm pe cei care nu uh, uh, dau dovadă de un comportament corect. În aceste perioade de, de criză trebuie să noi să ne asigurăm stabilitatea și să scădem volat, uh, volatilitatea. Uh, deci să se schimbe uh, tendințele. De asemenea, consider că o parte a echității este să rezolvăm uh, îngrijorările unor uh, noi state membre în legătură cu distribuirea fondurilor Cred că am spus asta foarte clar în raportul meu, am făcut niște sugestii în legătură cu cum am putea rezolva această problemă. Un aspect important aici este să ne asigurăm uh, uh, că uh, avem o atitudine echitabilă și pentru statele membre noi și pentru cele vechi, să vedem cum putem să venim cu un nou model de distribuție care să satisfacă această cerință. De asemenea, consider că durabilitatea, după cum spuneam, trebuie să fie în centrul PAC. Am încercat să integrez durabilitatea în, în, în toate propunerile pe care le-am făcut și în aceste cinci uh, uh, componente centrale uh, ale raportului meu. sigur că trebuie să joace agricultura un rol și în reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Trebuie ca agricultura să se implice mai mult și să-și aducă o mai mare contribuție în acest aspect. Durabilitatea, după cum spuneam, trebuie să fie un element central al viitoarei producții de alimente și cea, ă, PAC-ul trebuie să ă, se asigure că pe viitor vom insista pe acest aspect. Asta înseamnă o producție eficientă de asemenea, pentru că nu e vorba totdeauna ă, doar de durabilitate de mediu, ci și durabilitatea economică. Asta, și asta trebuie să se afle în centrul PAC. Și cred că în măsurile contra schimbărilor climatice primim un, un bonus dublu, primim, primim și durabilitate ecologică, dar și economică. Uh, utilizând măsurile de combatere a schimbărilor climatice pe care le sugerez eu în uh, documentul meu. De asemenea, protecția mediului, sigur, o agricultură mai ecologică trebuie să fie fundamentală într-un proces de reformă. Uh, să ne asigurăm că există aceste scheme eco-agricole sau agroecologice prin care Uh, să putem asigura o mai bună protecție a mediului. Uh, trebuie să avem o creștere economică uh, ecologică, trebuie să avem stimulentele necesare pentru ca agricultorii să poată folosi energia verde, biomasa, biogazul sau biocombustibil de a doua generație. Eu cred că pacul trebuie să respecte această agendă și de aceea fac un apel pentru uh, un pac mai uh, durabil, mai echitabil și mai ecologic după 2013. Deci uh, m-am referit la aceste cinci componente centrale ale PAC, care cred eu că pot traduce în realitate această agenda. Nu le voi analiza aici în detaliu, dar cele cinci componente centrale pe care cred eu că trebuie să le susținem pe viitor, în primul rând, Uh, siguranța alimentară și comerțul echitabil trebuie să se afle în centrul PAC. În al doilea rând, uh, o uh, zonă de plăți um, plăți directe pe suprafață de la vârf la bază, cu contracte simple, acorduri bazate pe rezultate și contracte teritoriale, care să asigure uh, și durabilitatea ecologică și cea uh, economică, după cum spuneam, fundamentale, cred eu. Agricultură în toată Europa, esențială, cu compensații pentru uh, uh zone naționale uh, dezavantajate. Uh, Uh, și acesta este un element central. Apoi, uh, biodiversitatea și protecția mediului, uh, cel de-al patrulea element de bază, cel de-al patrulea component, a patra componentă centrală, cu scheme care să se ocupe mai mult de toate zonele agricole pentru a îmbunătăți protecția mediului și biodiversitatea și una, o a cincea componentă centrală, deci a stimula creșterea ecologică cu surse ecologice de energie, regenerabile și pentru ca uh, agricultorii să poată genera uh, surse uh, de uh, energie uh, ecologice. Sigur că aceste uh, cinci componente centrale trebuie să fie, să dispună de o plasă de siguranță minimă pentru a ne asigura că atunci când uh, piața este volatilă și în perioada de cre- criză economică, noi uh, avem instrumente la dispoziție pentru a putea rezolva rapid problemele evite uh, și uh, sigur că uh, fac un apel și pentru căutarea de noi instrumente uh, ca fermierii, agricultorii să poată fi în stare să negocieze prețuri mai bune pentru ei în viitor. Trebuie să vedem cum vor evolua piețele pe viitor și să încercăm să le utilizăm mai bine decât am făcut-o în trecut Uh, deci acestea, cred eu, că sunt cele cinci uh, elemente uh, centrale, plus o plasă de protecție și sper că în cursul discuțiilor să putem împăca toate părțile și să ne bucurăm de sprijinul tuturor părților pentru aceste idei pe care vi le-am împărtășit. Eu v-aș ruga să nu intrăm acum în detalii, pentru că aici e vorba doar de principii, de principalele priorități. Să nu despicăm, tăiem firul în patru acum, Uh, pentru că sunt foarte multe amendamente și uh, dacă sunt prea multe amendamente, atunci comisia va acționa foarte selectiv. Deci asta sper eu, să nu încercăm să despicăm firul 4, patru, să avem o atitudine constructivă și până la urmă să avem o poziție credibilă, coerentă și care poate, într-adevăr, să aibă rezultate pozitive pentru agricultura europeană pe viitor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, George. Foarte bine. Și acum dau cuvântul domnului Albert Des. Albert, a te la parola. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Cioloș. Domnule George Lyon. Doresc să mă exprim în legătură cu anumite aspecte în calitate de coordonator al grupului meu, deși ne aflăm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 de un anumit număr de ani, domnule comisar, ne miră totdeauna uh, în legătură cu cât de repede se schimbă lucrurile. Iată, în ianuarie dumneavoastră a trebuit să uh, răspundeți la întrebările noastre, acum dumneavoastră ne-ați adresat toate aceste întrebări. Sigur, nu le vom putea răspunde uh, tuturor, pentru că am văzut că sunt trei pagini de întrebări pe care le-ați adresat în intervenția dumneavoastră. În, în privința raportului domnului George Lyon, acum aș dori, în primul rând, sigur, să-i mulțumesc pentru prezentarea acestui raport pot fi de acord cu acest document sau cu multe puncte ale acestuia. Sigur, sunt anumite observații pe care va trebui să le facem și pe care va trebui să le discutăm. Cred, domnule comisar, că în timpul audierii ați spus că și pe viitor trebuie să existe acest prim pilon. Sigur, vom discuta despre acest lucru. George Lyon a menționat acest aspect în raportul domniei sale. Adaptarea cu noile state membre este și necesară și trebuie să se facă în mod treptat. Dar, sigur, putem discuta modalitățile în care se va face aceasta. În uh, raportul, orientările generale sunt bune, raportul abordează uh, o sumedenie de puncte pe care le, va trebui să le dezbatem aici în detaliu. Uh, susțin uh, poziția raportorului atunci când uh, Uh, se referă la sumele pe care, care vor trebui alocate după 2013, pentru că în această Europa, uh, cu 27, poate chiar în curând 28 de state membre, trebuie să menținem uh, o masă financiară importantă. Sunt de acord cu raportorul când spune că nu putem să revenim la ajutoarele cuplate, cu câteva excepții cu care am putea fi de acord, că va fi încă necesar pentru un anumit uh, număr de, de un uh, cuplaj fix. Uh, de asemenea, sunt de acord cu raportorul că există alte criterii pentru plățile directe decât simpla suprafață, simplu număr de hectare. Și aici va trebui să vedem un viitor model posibil. De asemenea, cred că agricultura noastră trebuie să rămână competitivă. Însă, da, dacă schimbăm baza de subvenții, am deschide cutia Pandorei, cutia criticilor împotriva politicii noastre agricole. În primul pilon, care sigur nu va mai dispune de sumele actuale, cel puțin pentru uh, uh, vechile state membre, uh, va trebui să acționăm dacă dorim să declarăm că, deși anumite norme pot fi negociate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, în Europa vom dispune întotdeauna de norme mai puternice decât concurenții noștri eh, pe plan global. De aceea trebuie să suportăm prețul pentru această diferență de norme și cred că acest lucru poate fi justificat față de legătorii noștri. Am, săptămâna trecută um, am purtat discuții cu mulți uh, parteneri și am, um, aș putea spune că suntem de acord în a spune că obiectivul politicii noastre agricole este de a garanta uh, aprovizionarea um, cu alimente pentru o jumătate de miliard de persoane și după cum bine a spus domnule comisar, dacă agricultura agricultura este în continuare necesară, dar este și este necesar să și garantăm că un procent însemnat din populație se poate ocupa pe viitor în continuare de acest sector atât de important. Sigur că putem discuta în legătură cu structura diverselor puncte. Cred eu că punctele cele mai importante uh, de la sfârșitul raportului ar trebui poate puse la începutul raportului pentru ca cititorul să poată vedea imediat ce priorități avem noi în uh, politica agricolă după 2013. Rezumând, aș putea spune că, dacă așa cum ați anunțat aici, domnule comisar, uh, cumva putem să punem puțin pe al doilea plan uh, uh interesele fiecărui stat membru, pentru că trebuie să asigurăm agricultură pentru toate cele 27 de state membru și dacă suntem de acord asupra unui principiu, ar trebui să reușim să ajungem la un bun compromis care să garanteze existența, sigur, și uh, agriculturii europene după 2013. Nu va putea fi o garanție pentru fiecare exploatație gratuită, dar haideți să ne asigurăm că agricultura europeană în ansamblu său are perspective uh, pozitive și după 2013 grupul meu uh, vă propune cooperarea și vom discuta împreună cu George Lyon în legătură cu unele modificări posibile uh, textului său. Mulțumesc, domnul Capula Santos, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă adresez domnului comisar pentru a-i mulțumi pentru că se află astăzi în fața noastră și, de asemenea, uh, să-i mulțumesc în numele grupului socialiștilor și democraților pentru uh, Uh, stilul său de independență politică de care dă dovadă, lucru care trebuie subliniat, și pentru disponibilitatea sa de a asculta și pe unii politici, dar și pe agricultori și organizațiile acestora. Domnul comisar a propus o metodă și a lansat multe întrebări. Noi suntem de acord cu metoda propusă și vom uh, participa uh, uh cu însuflețire uh, și vreau să-i amintesc că noi ne aflăm aici tocmai pentru a răspunde nevoilor, uh, solicitărilor celor care ne-au ales, care ne-au acordat încrederea. De aceea, noi putem spune că vorbim în numele cetățenilor, de aceea dorim să oferim domnului comisar uh, răspunsurile la întrebările pe care ni le-a uh, pus. Doresc să felicit pe domnul raportor Lyon pentru activitatea sa, pentru modul cum a colaborat cu toți coordonatorii și aș dori să mă refer acum la aspectele pe care le cred eu pozitive în uh, raportul uh, domnului Lyon și uh, la cele pe care le consider mai puțin pozitive. Raportul este foarte bine formulat, într-un limbaj accesibil și sunt fericit că se pune accentul pe ecologie, că ecologia stă la baza raportului raport care um, refuză renaționalizarea, care apără un sistem de ajutoare pentru că compensa agricultorii uh, pentru bunurile publice pe care aceștia le produc. Iată, toate acestea sunt aspecte pozitive. E pozitiv să există ajutoare, să există decuplaje la hectar. Apoi, raportul spune că e nevoie să, fie, să existe o perioadă de tranziție de la o metodă la alta. Raportul de asemenea stabilește anumite priorități și se referă la această creștere verde, ecologică, um, ca un al cincilea element cheie. A vorbit și de măsurile uh, agricole și de mediu, ajutorarea regiunilor uh, defavorizate, uh, nevoia de ajutoare complementare pentru a Uh, ne, pentru a încerca să neutralizăm consecințele schimbărilor climatice, însă, iată, raportul uh, pre, uh, permite să introducem aici, să depunem și contribuțiile noastre. Eu aș dori să vă împărtășesc o reflexie. Nu se spune în raport cum anume trebuie acordate ajutoarele la hectar. Nu știu dacă se dorește menținerea actualei ecocondiționalități, pentru că mi s-ar părea prea puțin. Raportul vorbește de introducerea unor uh, cerințe uh, minimă de activități agricole, lucru care nu este compatibil cu activitatea Uniunii Europene în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Deci aș dori uh, ca autorul raportului să mă lămurească în legătură cu această propunere care cred eu că nu este compatibilă cu angajamentele asumate de Uniunea Europeană. Apoi, uh, raportorul, sigur, apără uh, echitatea, însă nu spune anume exact ce mecanisme propune în acest sens. <clears throat> Apoi spune că existe, trebuie să existe ajutoare la hectar, însă cu un coeficient un coeficient al puterii de cumpărare. Sigur, asta poate fi o propunere pozitivă, însă doar dacă se acordă mai multe ajutoare acelor state membre ale căror putere de cumpărare este inferioară. Aici, uh, nu știu, mi se pare că se afirmă contrariul. Uh, deci nu știu dacă aș putea accepta o atare măsură. Apoi uh, se apără, cred eu, în mod excesiv cofinanțarea. cofinanțare care este încă și mai importantă uh, față de situația actuală a PAC uh, lucru incompatibil cu situația financiară a multor state membre care nu dispun de condițiile bugetare necesare pentru a putea susține încă o, și mai, o cofinanțare și mai importantă. Deci uh, s-ar putea adânci diferențele dintre statele mai bogate și cele mai puțin bogate. Apoi, se propune un un buget al PAC egal cu bilanțul pentru 2013. Dar când se intră în negocieri și se propune o dată limită, asta înseamnă că spunem, da, bun, atunci suntem dispuși să facem concesii, suntem uh, dispuși să ne mulțumim și cu mai puțin. Ceea ce nu este posibil. Noi nu putem accepta un buget inferior celui prevăzut pentru 2013. Apoi se vorbește foarte mult de simplificare. Uh, Însă nu înțeleg conform cărui model anume. Aici văd un model foarte, foarte asemănător celui actual. Deci, ce model se propune pentru simplificare? Noi, am, noi vom depune niște amendamente care credem că vom, vor permite o simplificare eficientă a PAC. Apoi nu se face referire la continuarea ajutoarelor substructurale pentru a se investi în silvicultură, în diversificarea bazei economice, în drumurile rurale, în întreprinderile agricole. Poate, am, poate n-am citit eu în detaliu raportul, dar nu regăsesc acest element. Apoi, acest model nu mi se pare că este destul de inovator Iată, da, într-adevăr se fac niște corecții pozitive în legătură cu uh, toată această apărare a modelului, aspectului ecologic, dar până la urmă e un model care nu este foarte diferit de cel actual. Uh, grupul nostru ar dori să se meargă încă și mai departe, atât în ce privește simplificarea, dar și inovarea. Cu toate acestea, uh, vreau să spun că mulțumesc uh, foarte mult raportorului pentru activitatea sa excelentă și care va constitui un foarte bun punct de plecare pentru viitor. Mulțumesc, Lips! Și acum Martin Ocean în numele verzi. Ja, Herr Kommissar, ich darf mich auch für Ihr Kommen recht herzlich bedanken. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru prezență. E prima noastră mare dezbatere. Aș dori să-i mulțumesc lui George și pentru raportul său. Poate că ați rămas cu impresia că vă punem uh, întrebări cam multe, însă cred că trebuie să punem aceste întrebări pentru a obține răspunsurile potrivite în domeniul politicii agricole comune. Deci eu consider că metoda este cea mai bună. M-a uimit în această dezbatere faptul că nimeni nu s-a referit la modelul central european. Deci ce fa- care uh, este diferența între modelul nostru european și celelalte uh, sisteme, care sunt avantajele modelului nostru și ce avantaje ar trebui scoase în evidență. În uh, anumite domenii s-au scos în evidență aspecte pozitive, e drept, însă nu foarte importante și nu s-a pus accentul suficient pe probleme. De exemplu, am putea spune că e inacceptabil ca veniturile agricultorilor, agricultorilor să uh, scadă, având în vedere nevoile pentru spațiul rural viitor. Deci, problema veniturilor face parte din uh, soluție. Deci, dacă nu găsim uh, o soluție la această problemă, nu are rost să discutăm despre restul problemelor, pentru că uh, pentru agricultori, uh, sectorul lor de activitate ar scădea și știm care ar fi consecințele pentru lumea rurală. În raport figurează o întrebare care nu a fost suficient exploatată. Repartizarea echitabilă a creditelor în Uniunea Europeană. Nu mă refer doar la repartizarea între statele membre, ci și la uh, repartizarea în cadrul uh, agriculturii în sine. Trebuie să spunem că deocamdată marile exploatații uh, profită de pe urma politicii agricole comune și nu micile exploatații, deși uh, micile exploatații concentrează numărul cel mai mare de locuri de muncă. Deci trebuie să ne gândim, menținem sistemul actual sau pentru plățile viitoare va trebui să uh, folosim doar uh, criteriul ecocondiționalității. Nu cred că e suficient. Ni se spune apoi tot timpul că agricultura noastră trebuie să fie tot mai competitivă, însă cred că această idee a competitivității și obiectivele creșterii uh, trebuie definite. Vedem ce se întâmplă în sectorul lactatelor. Jumătate din exploatațiile din acest sector a dispărut pur și simplu în ultimile decenii. Dacă această situație continuă, multe uh, ferme uh, urmează să fie închise. Și acest lucru va fi subvenționat de către state. Deci mă întreb care este obiectivul politicii noastre. Dacă în al doilea pilon se încurajează, tot timpul se pune accent pe competitivitate, ori în agricultură încurajăm această competitivitate care va duce la pierderea de locuri de muncă și care va duce la uh, pierzania multor exploatații. Deci va trebui să definim mai clar obiectivele politicii agricole comune obiective care să fie împărtășite și de societatea europeană. S-a vorbit insuficient, după părerea mea, însă s-a vorbit și despre uh, creșterea durabilă, protecția mediului. Agricultura nu face parte doar din problemă, ci și din soluție. Și cred că nu ar trebui să ne îmbătăm cu apă rece. Transferul de emisii poluante înspre uh, statele din lumea a treia, din care importăm furaje și despăduririle, de exemplu, din uh, Brazilia pentru a cultiva soia, soia care ajunge pe piața europeană. Și aici nu e vorba doar de problema Braziliei, ci de emisiile pe care astfel le generăm. Deci cred că ar trebui să fim mai sinceri cu noi înșine. Și nu cred că ar trebui să trecem uh, Uh, sub tăcere aceste aspecte. Apoi, George Lyon a mai pus o întrebare, o întrebare crucială din punctul meu de vedere, cea a alimentației, a hranei la nivel mondial. Mă întreb dacă modelul nostru de agricultură poate să-și aducă contribuția la asigurarea de alimente. Eu pun această întrebare cu un mare semn de întrebare, pentru că eu cred că tipul nostru de agricultură nu ne va permite să hrănim 9 miliarde de persoane cred că aceste bunuri, produsele de lux pe care le exportăm în lumea a treia, nu vor fi suficiente pentru a hrăni 9 miliarde de persoane. Iată că ne îndreptăm spre o nouă politică agricolă și pe mine m-a surprins faptul că Comisia a uh, autorizat, a permis uh, cultura de cartofi uh, modificați genetici, nu cred că e chiar uh, uh, un adevărat progres pentru agricultură. Cred că trebuie să subliniem din capul locului că dacă ne dorim să avem un model uh, european de agricultură, el trebuie să fie diferit de celelalte modele de agricultură și cred că uh, avem nevoie de o agricultură uh, ecologică, o agricultură în care agricultura ecologică să fie foarte importantă. De asemenea, avem nevoie de o agricultură în care ă, să punem accent și pe drepturile agricultorilor. Iar agricultura noastră, încă o dată, cred că trebuie să fie eminamente ecologică. George Lyon vorbește despre această agricultură verde, ecologică, în raportul său, însă nu pune accentul pe ea. Cred că trebuie să lansăm o dezbatere în cadrul societății europene. Trebuie ca agricultorii, dar și specialiștii în politicile agricole să fie implicați în această dezbatere, însă trebuie să implicăm și uh, ceilalți actori uh, din cadrul societății, mai ales consumatorii. Consumatorul trebuie să înțeleagă ce fel de politică agricolă practicăm, pentru că consumatorul este cel care până la urmă consumă produsele noastre. Deci trebuie ca în procesul nostru de reflexie să ținem cont și de părerea agricultorilor și cred că politica agricolă comună trebuie să pună repere la nivel european pentru, ca agri, pentru agricultura practicată în întreaga Uniune Europeană. O agricultură diversă, diversificată, dar care are și aspecte comune. Și cred că aceasta este misiunea noastră, aceasta este provocarea pe care trebuie să o, uh, la care trebuie să-i facem față. Și cred că ar trebui să practicăm o politică care să fie acceptată de către toți. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur de faptul că ați vorbit de bunicul dumneavoastră și de relația pe care ați avut-o în copilărie cu bunicul dumneavoastră. Uh, acest lucru denotă că aveți o experiență, o experiență pe care ați acumulat-o de-a lungul anilor și uh, Uh, că viziunea dumneavoastră în ceea ce privește politica agricolă comună poate fi împărtășită de către mulți membri ai comisiei noastre. Însă, sigur că uh, sprijinul nostru nu este necondiționat și mm, apoi uh, trebuie să întrunim și sprijinul opiniei publice și cu toții ne întrebăm dacă voința noastră politică va fi suficientă pentru a impulsiona această reformă a politicii agricole comune. M-am uh, bucurat când uh, v-am auzit vorbind despre uh, copaci și pădure și de faptul că nu ar trebui să pune, pierdem din vedere pădurea din cauza copacilor. Uh, trebuie să recunoaștem că am tăiat acești co- copaci uh, de-a lungul anilor și trebuie să punem uh, capăt acestui proces de, uh, de frișare. Sigur că atunci când sunt copaci morți sau putreziți, trebuie să fie îndepărtați, dar uh, dacă dorim ca pădurea să rămână sănătoasă, trebuie să o ajutăm. Uh, Uh, și aici uh, sigur că păstrez metafora dumneavoastră. Domnul Lyon a spus și el că viitorul agricole Uh, în 2050 uh, ține de faptul că cererea de hrană se va dubla și deci e nevoie de o politică agricolă comună mai puternică. De asemenea, echitatea plăților este o problemă foarte importantă. Eu sunt polonez și mă văd obligat să aduc în discuție acest element. V-ar surprinde probabil dacă nu aș face acest lucru. Uitați-vă la cum ar arăta această pădure într-un grafic. Avem uh, la, un, uh, la o extremă un nou stat membru și la cealaltă extremă un vechi stat membru. Mă întreb ce ar trebui să facem să egalizăm uh, lucrurile pentru ca toată lumea să primească aceleași plăți sau să aducem uh, de, jos în, de sus în jos uh, aceste plăți pentru a avea mai multă echitate. Eu sunt pentru a doua măsură, dar cred că trebuie să ne gândim la, să revizuim filozofia noastră în ceea ce privește bugetul european. Când am negociat uh, tratatul de la Lisabona, cu toții uh, am fost uh, uh, purtați de un val de entuziasm, dar acest entuziasm începe să scadă când uh, ajungem la buget, la bani. Sigur că e foarte frumos să ai idealuri uh, în general, însă când ajungem la chichițe, când uh, trebuie să bagi banii, mâna în uh, buzunar și să scoți banii, scade entuziasmul. Mulțumesc și acum uh, ultimul coordonat. Onorevole Reiari, ca te la parola. Dove sei? Non c'è? Da, se pare că nu este în sală. A, ba da, nu v-am văzut, vă cer scuze și vă dau cuvântul. Domnule comisar, domnule Lyon, Vă mulțumesc pentru prezentări. Există o filozofie generală care se desprinde din prezentarea dumneavoastră și există o problemă de fond oarecum neliniștitoare. Se subestimează faptul că mediul rural traversează o adevărată dramă venitul mediu în agricultură este foarte scăzut. Mulți agricultori din Uniunea Europeană trăiesc sub pragul sărăciei și asistăm la închiderea exploatațiilor agricole pentru că sunt supraîndatorate. Nu ați abordat deloc această problemă și cred că trebuie luate măsuri urgente, pentru că dacă nu, ne îndreptăm spre o catastrofă socială, care va fi până la urmă și o catastrofă teritorială. Al doilea lucru, împărtășesc uh, filozofia generală a domnului Lyon și a dumneavoastră și sunt de acord cu lista de întrebări pe care ați menționat-o. Există însă o primă întrebare pe care ar trebui să ne o punem și anume, mai există încă o adevărată politică agricolă comună? Principiile fondatoare, unicitatea prețurilor, solidaritatea financiară, principiul preferinței comunitare, principiile acestea mai există? Eu unul nu cred. Și care sunt consecințele faptului că aceste principii nu mai sunt în vigoare astăzi. Acest lucru are consecințe dramatice, printre care cele pe care le-am menționat mai devreme, scăderea veniturilor, scăderea prețurilor și acea încercare de a se transfera anumite costuri pentru societate, fie spre fiscalitate, fie spre consum. Însă singurii care au câștig de cauză în această afacere sunt multinaționalele europene. Trebuie să ne dăm seama astăzi de decalajul între profiturile pe care le fac uh, transnaționalele și scăderea nivelului de viață a agricultorilor, mai ales a agricultorilor mici și mijlocii. Eu unul mă tem foarte mult de un lucru și ați menționat foarte întreagă de această chestiune. De asemenea, nu figurează decât foarte puțin în raportul domnului Lyon. Acolo se spune doar că ne adaptăm. E vorba despre comerțul internațional și despre exigențele Organizației Mondiale a Comerțului. Eu unul mă tem că încă o dată adaptăm politica agricolă comună la standardele impuse de Organizația Mondială a Comerțului și adaptăm în grabă adaptări care au consecințe asupra agriculturii europene. Se pleacă întotdeauna de la premiza că trebuie să asigurăm securitatea alimentară mondială. Sigur că este o chestiune extrem de importantă, însă a dezvolta o politică continentală pe baza acestei dorințe de a hrăni lumea vine în contradicție cu suveranitatea alimentară continentală și suveranitatea alimentară a popoarelor de pe alte continente, de a celorlalte popoare. Când mai adăugăm și principiul liberei concurențe și principiul competitivității, ne dăm seama că există o presiune asupra prețurilor la producție, cu consecințele pe care le cunoaștem. Dacă filozofia noastră este competitivitatea pe o piață deschisă și libera concurență, vom asista în continuare la excese și la dramele pe care le cunoaștem, drame sociale și drame de mediu. La ora actuală ne lăudăm cu bilanțul agriculturii din punctul de vedere al carbonului, însă am externalizat problemele de mediu, pentru că nu există un plan legat de proteine. Importăm uh, soia și manioc din alte țări. Externalizăm problemele. Și de aici o serie întreagă de probleme legate de transport și costuri suplimentare, costuri de mediu care nu sunt măsurate niciodată. Deci, întrebările pe care le puneți, domnule comisar, sunt îndreptățite. Participăm la dezbatere și, așa cum ați uh, cerut, vom participa la dezbatere ca și întreaga societate, însă cred că trebuie să reflectăm la o reorientare profundă a politicii agricole comune, tocmai pentru a atinge obiectivele pe care le stabiliți chiar dumneavoastră. Mulțumesc, domnule lui Iaric. Și acum uh, propun să dăm cuvântul domnului comisar pentru un prim răspuns uh, la întrebările coordonatorilor și apoi uh, reluăm cu a doua rundă de, între, de întrebări. Avem 17 deputați înscriși la cuvânt și din nou apoi să dăm cuvântul comisarului la sfârșit. Deci, dragă Dacian, dă voie să adaug și eu la această primă rundă de, de reacții importanța de a privi spre viitor, sigur, fără a uita că există și un prezent cu dificultățile uh, înfățișate, de exemplu, acum de, de domnul Iaic. Sigur că agricultorii noștri au nevoie de răspunsuri, dar aceste răspunsuri nu pot aștepta uh, anul 2014. Trebuie să răspundem imediat. Mulțumesc și Dacian, ai cuvântul. Mersi, Paolo. Mulțumesc, Paolo. În primul rând, nu știu dacă eu sunt cel mai bine plasat pentru a trage concluziile, pentru că este un raport uh, pe care îl discutați încă. George Lyon este probabil persoana cea mai potrivită pentru a trage concluziile. Eu aș putea să reacționez, însă mai întâi câteva răspunsuri cu privire la îngrijorările legate de prezent. Sunt de acord că atunci când avem în vedere perspectivele de viitor, nu trebuie să uităm prezentul. Și, încă o dată, revenind la acea metaforă, să nu uh, uităm uh, pădurea din cauza copacilor. Cred că e nevoie de un echilibru. Și mă refer în special la sectorul lactatelor a existat o problemă destul de gravă care a afectat veniturile producătorilor de lapte și ne-am dat seama că avem nevoie de anumite mecanisme care lipsesc la ora actuală, mecanisme de stabilizare a situației. Am spus deja în fața Consiliului de Ministri de curând că nu voi aștepta 2013 pentru a propune soluții în limita posibilităților de care dispun, de îndată ce grupul la nivel înalt asupra laptelui își va prezenta concluziile, vom avea discuții în Consiliul de Ministri, putem de asemenea avea o discuție cu dumneavoastră, după care voi cere serviciilor mele să propună un pachet de măsuri până la sfârșitul anului pentru ca să aplicăm cât mai mult uh, concluziile pe care le va atrage acest grup la nivel înalt în ceea ce privește organizarea filierelor, contractualizarea, repartizarea veniturilor, toate aceste întrebări la care se pot aduce răspunsuri pe calea reglementară. E adevărat că mă preocupă viitorul, însă urmăresc și evoluția piețelor cu mare atenție și atunci când va fi justificată o intervenție, voi iniția această intervenție. Pentru a reveni pe scurt la această dezbatere, la dezbaterea de azi, după cum vă puteți imagina, nu pot da la ora actuală răspunsuri foarte precise sau detalii precise la chestiunile abordate. După cum am spus și în introducere, am fost foarte plăcut surprins de calitatea muncii făcute. Cred că s-au abordat foarte multe elemente, practic toate elementele pe care trebuie să le avem în vedere pentru a pregăti reforma s-au uh, propus idei interesante, multe sunt de aprofundat și cred că, după cum spunea și George, este important să nu vorbim prea repede despre tipurile de mecanisme, să încercăm mai întâi să vedem ce anume urmărim să obținem cu obiectivele și modificările pe care vrem să le facem. Pentru a lua exemplul plăților directe, Sigur că echitatea repartizării ajutorilor, ajutorilor este importantă. Este important să vedem care e viteza cu care vom face această tranziție. Toate aceste chestiuni sunt importante, însă este și mai important să vedem mai întâi ce ne propunem cu această ajutoare directe. Este important pentru noi și este important să fie clar pentru contribuabili. De ce acordăm ajutoare directe, pentru că pe viitor nu vor fi plăți compensatorii, așa cum au fost ele inițial, cu referințele istorice. Nu vor mai fi plăți compensatorii, vor, vom remunera ceva ce agricultorii furnizează prin activitatea lor agricolă. Deci e important să vedem ce ne propunem să obținem din partea diferitelor tipuri de agricultori, de, din partea diferitelor exploatații și sectoare agricole. Și în felul acesta vom vedea și care sunt mecanismele cele mai simple. Sunt de acord să am în vedere o adaptare a sistemului, să-l simplificăm, însă trebuie să vedem mai întâi ce ne propunem în felul acesta o compensație la veniturile agricultorilor, dar și stimularea producției de bunuri publice, compensarea dificultăților cu care se confruntă regiunii defavorizate, să ținem cont de contribuția agriculturii la crearea de locuri de muncă. Trebuie să vedem care este ponderea tuturor acestor uh, motivații atunci când uh, vorbim despre ajutoarele directe. În ceea ce privește simplificarea, și în această privință cred că sunt multe de făcut și trebuie găsit în primul rând un echilibru între simplificarea administrativă necesară pentru ca procesul de plăți și susținerea financiară să se facă rapid, simplificare administrativă și simplificare a lizibilității și cred că de aceea e nevoie de obiective clare în ceea ce privește aceste mecanisme. Trebuie de asemenea să abordăm chestiunea coerenței între primul pilon și al doilea pilon sau, dacă doriți, remunerarea anumitor bunuri publice și mecanismele pe care le instituim pentru a asigura modernizarea și restructurarea agriculturii și legătura între mediul rural, activitățile economice și mediul și activitățile agricole. Și în această privință mai sunt multe de făcut. Îi răspund și domnului Iaric nu am intenția să inițiez o reformă pentru a, o, a, pentru a adapta PAC la exigențele organismelor internaționale. Nu acesta este obiectivul. Sigur că PAC a fost deja adaptată pentru a se ține cont de rezultatul anumitor negocieri, negocieri la care au participat statele membre. Însă Principala mea preocupare acum nu este aceasta. Nu cred că am spus că unul dintre obiectivele reformelor PAC este ca aceasta să fie aliniată pe rezultatele negocierilor internaționale. Oferta noastră este destul de clară. Așteptăm să vedem cum va evalua procesul. În orice caz, trebuie să adaptăm pacul la situația specifică a Uniunii Europene. În ceea ce privește veniturile agricultorilor, de exemplu, nu cred că reforma PAC poate aduce un răspuns specific. Poate aduce un răspuns implicit. Dacă ținem cont de diversitatea agriculturilor, cred că dăm un răspuns și la problema diferențelor de venituri între diferiți uh, uh, agricultori de asemenea atunci când discutăm despre repartizarea ajutoarelor directe. În ceea ce privește competitivitatea și ce fel de competitivitate, cred că este un element cheie și nu este ceva ce ține doar de viziunea liberală asupra agriculturii sau asupra economiei orice sector economic trebuie să fie competitiv, competitiv pornind de la anumite criterii. Dacă vă amintiți, în cadrul audierii am nuanțat acest uh, concept de competitivitate și am spus că trebuie să ținem cont de diversitatea sistemelor și diversitatea piețelor agricole pentru că nu cred că putem să facem referire doar la piețele internaționale atunci când vorbim despre competitivitate, pentru că există exploatații agricole care nu produc pentru internațional, exploatații care produc pentru piețe care nu sunt influențate neapărat de cursul cerealelor la Chicago sau la Rotterdam sau în alte parte. E vorba despre exploatații care produc pentru piețe locale. De asemenea, Uh, exploatații care sunt adaptate la sisteme de calitate specifice. Există deci nișe diferite pentru că există o diversitate nu doar a producțiilor, ci și a consumului. Și cred că trebuie să ținem cont de această diversitate atât a producției, cât și uh, în ceea ce privește piețele și uh, consumul. Tocmai de aceea am spus că politica de calitate este un instrument important pentru viitorul agriculturii și pentru menținerea diversității. Să încercăm să găsim împreună instrumente care să ne permită să punem în valoare competitivitatea legată de o cerere specifică. Consumatorii trebuie să aibă un acces mai clar la ceea ce ne propunem cu politica agricolă comună. Nu vreau însă să vorbesc prea mult, pentru că vom avea ocazia să revenim. În orice caz, e vorba despre chestiuni pe care trebuie să ni le punem și trebuie să răspundem la toate aceste întrebări, pentru că la mijlocul anului viitor vom veni cu un pachet uh, legislativ concret și vom putea vorbi despre mecanisme. Însă, înainte de a vorbi despre mecanisme, să vorbim despre ce ne propunem cu aceste mecanisme. Președintele, mulțumesc pentru ceea ce ne-ai spus deja, dragă Dacian, și acum haideți să începem, uh, să continuăm cu runda de întrebări. Avem aproximativ 40 de minute la dispoziție, deci dacă reușim ca fiecare intervenție să nu depășească două minute, uh, vom reuși să dea cuvântul tuturor celor înscriși. Începem cu domnul Giovanni Lavia, care are un rol important în Comisia pentru Bugete. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Pentru cele spuse astăzi, doresc să mulțumesc și lui George Lyon pentru uh, documentul său. Este un document foarte bun și constituie o bază importantă de discuție. Dați-mi voie să mă refer în intervenția mea mai ales la unele aspecte referitoare la buget. Pentru că, după cum a rezultat uh, din uh, multe lor de cuvânt de aici, bugetul pentru reforma politicii agricole comune are o importanță uh, uh, primordială. După cum știți, cu intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, Parlamentul European a devenit autoritatea bugetară cea mai importantă, asta însemnând că inclusiv tratativele uh, care au loc cu Consiliul, inclusiv în acest cadru, votul Parlamentului uh, European poate fi decisiv în caz de dezacord. Dar pentru, dacă dorim să vorbim de uh, resursele avute la dispoziție pentru uh, noua PAC după 2013, trebuie să uh, vedem cum vom putea formula un nou cadru multi, financiar multianual. Am început deja discuția cu revizuirea la jumătatea mandatului privind vechiul cadru financiar <clears throat> și e clar că există numeroase probleme. De asemenea, e clar că în acest moment elementul, cred eu, care este cel mai important E să nu vorbim de uh, e, resursele care trebuie alocate PAC, ci trebuie să facem înțeles inclusiv în Parlament să fie înțelese noile scopuri ale uh, politicii agricole comune. Nu putem pleca de la resurse pentru a face o politică agricolă comună, ci trebuie să plecăm de la obiectivele pe care dorim să le atingem cu noua politică agricolă comună și să solicităm susținerea pentru aceste obiective cu ajutorul uh, uh, resurselor financiare necesare. Și iată, e clar că mm, am auzit, de exemplu, ce spunea domnul Capula Santos, care vorbea despre un cadru de referință financiar mm, uh, mai înainte și nu putem cere la fel de multe resurse ca și cele pe care le-am avut la, dispoziție în trecut. Astăzi cred eu că trebuie să identificăm obiectivele politicii și apoi vor veni și resursele și le vom putea solicita în raport cu obiectivele uh, stabilite. Um, acum mă refer la unele pasaje ale uh, propunerii de raport uh, ale domnului Lyon și îi voi solicita să elimine anumite pasaje care se referă la mecanisme și tehnici de buget, pentru că eventual le vom putea utiliza mai apoi dacă va fi necesar pentru finanțarea noii PAC. Dar cred că într-un raport de proprie inițiativă și mai ales în această fază preliminară nu este momentul să ne ocupăm de aceste elemente. În final vreau să spun că sunt pe deplin de acord cu abordarea domnului comisar în uh, uh lansarea acestei dezbateri foarte importantă, pentru că trebuie să stabilim obiectivele comune, noile obiective comune ale PAC și acestea, cu acestea să fie de acord și cetățenii, apoi vom vorbi de resurse, pentru că eu cred că ă, noi cei din Parlament suntem foarte sensibili la modul în care putem achiziționa resursele necesare și fiind autoritatea cea mai importantă pentru bugete, o vom face într-un cadru ă, financiar multianual pentru a ne putea atinge obiectivele. Mulțumesc, mulțumesc Giovanni și acum Stefan Lefol are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori mai întâi să mulțumesc domnului comisar pentru că uh, a venit astăzi la comisia noastră și domnului Lyon pentru raportul său, care, iată, ne permite să deschidem o, o întreagă dezbatere. Sunt de acord cu cele spuse de comisar. Trebuie să demonstrăm că agricultura are un interes pentru cetățeni, pentru că cred că dacă nu, putem organiza oricâte dezbateri și să avem la dispoziție oricâte mecanisme. Dacă nu ne înțeleg cetățenii, nu ne vor înțelege nici autoritățile bugetare, care sunt primele care trebuie să uh, se pronunțe. Deci trebuie să dispunem de obiective politice pentru politica agricolă comună, obiective care să fie, poată fi înțelese de toți cetățenii noștri, pentru că dacă nu, risc, nu avem decât de pierdut. Asta în primul rând. Apoi, am auzit ce răspunsă de domnul comisar și este un punct care mă interesează în mod deosebit și anume să recunoaștem în sfârșit diversitatea uh, agriculturilor europene, pentru că uh, prea desea, acum nu vreau să fac exegeza perioadei precedente, s-a considerat că există o singură agricultură, cea competitivă pe piețele internaționale și doar asta conta. Nu trebuie să ținem cont de diversitatea ă, agriculturilor din Europa și ă, pentru ca toate agriculturile să Uh, conteze, trebuie făcut totul uh, uh, și eu cred că este un punct foarte important pentru că acest lucru va avea consecințe și în termen de politică agricolă. Un al doilea punct important și există aici o convergență cu raportul Lyon, obiectivele și mai ales întreaga problemă legată de mediu, durabilitatea agriculturii, care se află în centrul dezbaterii, lucru, cred eu, extrem de important, uh, la Strasbourg vom vota, cred, sper cu o uh, mare majoritate, un raport care se uh, ocupă cu agricultura ca soluție la uh, problemele climatice și uh, la uh, conservarea biodiversității și a resurselor naturale și cred că și aici este esențial pentru ca cetățenii noștri să înțeleagă care este miza agricolă. Mai există, sigur, și problema alimentară, uh, subiect foarte important, va trebui uh, să vedem cum putem hrăni, acorda hrană. În primul rând europenilor, e vorba de 18 milioane de europeni care suferă astăzi de malnutriție. Și nu e prima dată când spun acest lucru. Vorbim adesea de malnutriție, dar se uită să se vorbească despre malnutriția în Europa. Deci noi trebuie să punem pe masă acest subiect și politica agricolă și alimentară trebuie să răspundă și la această problemă. Eu cred că în ce privește obiectivele pe care trebuie să ne le stabilim, după cum a spus și George în raportul său, uh, eu aș putea face un rezumat cu trei obiective majore, trei uh, capitole ale unei noi, ale unei noi politici agricole. În primul rând, reglementarea piețelor, Aici, uh, cu raportul uh, Lion, suntem cam departe de deci ce am avea nevoie pentru a putea vorbi de reglementarea piețelor și să încercăm să luptăm împotriva volatilității prețurilor care a dus la criza de astăzi. În al doilea rând, compensarea. Aici sunt de acord cu ce există în raport, să compensăm toate handicapurile, după cum spunea și domnul uh, comisar, ca să avem agricultură pretutinde pe teritoriul european, lucru foarte important. Să evităm să fie făcut doar prin cofinanțare, să finanțăm aceste compensații pentru handicap și în al treilea rând, al, un al treilea uh, capitol al PAC, sigur, remunerarea tuturor, pentru toate serviciile și mai ales uh, ținându-se cont de dimensiunea de mediu a politicii agricole. Dacă, deci aceste trei piloane, reglementare, compensare și, eh, a da, handicapurilor și eh, remunerarea serviciilor, cred eu că vor fi piesele centrale în viitoarea dezbatere asupra PAC. Și în privința reglementării, sigur, trebuie să mergem mai departe de ceea ce ni s-a propus astăzi, pentru că dacă nu, nu vom răspunde așteptărilor agricultorilor, mai ales cu criza prin care trec ei astăzi, eh, și nu doar în sectorul laptelui, pentru că acum se extinde criza și la cereale și la alte sectoare agricole deci trebuie să avem o adevărată, o veritabilă politică de reglementare care va fi dezbătută, cred eu, uh, aici și nu doar aici. Și uh, închei cu o perspectivă internațională, ca să răspund și celor spuse de domnul Iaric, trebuie să spunem clar în Comisia Agricolă că Europa nu poate continua cu o strategie de negociere care constă în a negocia deschiderea pieței pentru agricultură când ea caută să uh, promoveze industria, să-și promoveze industria și serviciile în lumea întreagă. Asta nu e o problemă a OMC-ului. E uh, modul nostru de a negocia astăzi, la nivel european, uh, pentru că o facem sistematic în detrimentul agriculturii și a problemei alimentare. Asta și asta trebuie spus dacă dorim o politică agricolă la scara europeană. Mulțumesc, Stefan. Acum Erans Garcia, recrutul domnului Erans Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Por esta oportunidad que nos da de poder... Mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ne dați ocazia să discutăm această dezbatere, să o lansăm uh, și să o uh, purtăm cu uh, cetățenii noștri. Domnule Uh, Lion, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră care aduce în discuție elemente foarte importante. Eu aș dori să mă refer la un aspect uh, uh, ridicat de către agricultori crescători, de fiecare dată când ne întâlnim cu ei. Ei își doresc să redevină competitivi. Ei doresc ca noi, Parlamentul European, să exercităm presiune asupra Consiliului și asupra Comisiei pentru a elimina toate aceste obstacole, toate aceste bariere care au ca rezultat faptul că ei și-au pierdut competitivitatea pe piața europeană și internațională. Pentru a rezolva această problemă trebuie să uh, soluționăm mai multe elemente, unele au fost deja menționate în această dupămasă. De exemplu, care, ce măsuri ar trebui adoptate pentru ca agricultorii să poată să negocieze prețul produselor alimentare pe piața europeană pentru a pune capăt abuzurilor la care asistăm în prezent? la OMC, de exemplu, domnule comisar, mă întreb dacă nu am putea negocia un principiu de reciprocitate pentru a, uh, în domeniul uh, bunăstării animalelor, protecției mediului și așa mai departe. Uh, un uh, ultim aspect. În contextul negocierilor cu statele terțe, cu care am uh, semnat acorduri bilaterale, ultimul cu Marocul, știți că există un mecanism pentru controlul acestor negocieri cu statele terțe. Știm că toate aceste acorduri nu sunt respectate, ele sunt încălcate în mod uh, sistematic. Care sunt măsurile la care vă gândiți pentru a vă asigura că aceste țări respectă angajamentele prevăzute de acordurile cu Uniunea Europeană? Pentru că în Europa se respectă respectă întru totul aceste acorduri. Deci cred că ar trebui să prevedem un mecanism pentru ca și statele terțe, partenerii noștri, să respecte aceste acorduri. În ceea ce privește modularea, uh, după 2013, care va fi uh, politica noastră? Nu trebuie să vorbim doar despre bani, însă dacă dorim să punem capăt astfel avariției statelor membre, nu e bine. Mulțumesc, Marta Rabela are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezență. Uh, aș dori să salut și discursul dumneavoastră. Știm că sunteți comisarul pentru agricultură, dar sunteți și comisarul agriculturilor dumneavoastră, dar cred că pădurea e mai mult decât suma copacilor care o formează. Uh, raportul domnului Lyon este excelent, se vorbește de securitatea provizionării cu alimente, se mai spune și că agricultorul este un producător de bunuri publice, regiunile, zonele cu handicap natural, care trebuie să primească un, o atenție specială, se mai spune că și agricultura din această zonă uh, sunt foarte importante, Eh, deci e nevoie de o PAC mai eh, verde, mai durabilă, în care nu se uită nici biodiversitatea. Iată valori pe care le putem împărtăși și care mie mi se par foarte interesante. La aliniatul 19, George Lyon vorbește și aici citesc de diverse tipuri de lacune ale pieței, precum volatilitatea extremă a prețurilor, nu uh, se prevăd soluții. Și, domnule comisar, mă adresez acum dumneavoastră și mă bucur de discursul și de ce spuneați dumneavoastră în legătură cu lactatele. Nu trebuie să așteptăm anul 2013 pentru a reacționa, pentru că lactatele reprezintă un sector care acoperă ca și copacii și alte sectoare, precum uh, sectorul cărnii. Uh, și, domnule președinte, sigur că nu aștept să intrați în uh, detalii, pentru că nu e scopul intervenției mele, însă mă întreb dacă în viitor, în calitate de actor public, doriți să jucați un rol de, reg de uh, reglementare și dacă doriți să puneți accent pe rolul de reglementare al uh, uh, pieței. Știu că suntem departe de uh, streza și de uh, fixarea prețului la alimente de către miniștri, însă uh, acest liberalism economic, uh, faptul că piața decide a dus uh, la uh, niște aberații și deci pentru ca agricultorii să-și îndeplinească toate misiunile, au nevoie de stabilitate începând chiar de astăzi. Și aici, domnule comisar, aș fi dorit să știu care este rolul dumneavoastră, care este rolul pe care doriți să îl jucați în calitate de autoritate de reglementare a pieței și dacă doriți ca autoritatea publică să intervină pentru a juca acest rol. Mulțumesc, Marc. Are cuvântul vicepreședintele uh, Bove. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, după discursul inițial al domnului comisar și după intervenția domnului raportor, doream și eu să iau cuvântul. Ce mi se pare mie pozitiv e că toată lumea pare să dorească, să, ave, să dorească o viziune globală, o viziune pentru viitor. Și cred că este un aspect important Însă, cred că ar trebui să evităm situația din 1991 după publicarea raportului Macshari. Un raport foarte important care a fost salutat ca o, ca o evoluție principală în legătură cu conceperea PAC și aceasta în lumina agricultorilor. agricultorilor. Instrumentele care au apărut astfel au contrazis total așteptările ridicate de raportul Macșarie și mi-aduc aminte de un moment de mare decepție pe atunci care a generat uh, o revoltă din partea țăranilor, agricultorilor din Europa pentru că oamenii au fost dezamăgiți. Da, e nevoie de această dezbatere importantă, sigur că cetățenii trebuie și implicați, e un element crucial, de asemenea asociațiile uh, agricultorilor, Însă pentru a beneficia și de o mai mare credibilitate, trebuie să ne asigurăm că pe viitor Uh, șlefuim acest sau definitivăm spiritul în care trebuie să aibă loc această dezbatere. Se revine la 1958. Trebuie să uh, ne uh, reamintim care a fost temelia PAC, pentru că nu a spus nimeni nimic despre acest lucru. PAC-ul era un instrument pentru a obține pacea în Europa și cred că e un element foarte important. Problema păcii și a politicii agricole și alimentare. Trebuie să adăugăm și acest, această legătură, politica agricolă și alimentară ca instrument de pace și de coeziune între statele membre ale Uniunii Europene în Europa, dar și ca instrument de coeziune față de uh, exterior. Pentru că astăzi, în țările terțe și mai ales în țările din Sud, se așteaptă ca Europa și politica agricolă europeană să nu pună bețe în roate dezvoltării acestor alte agriculturi. Și e un element foarte important. Sigur că PAC-ul are ca scop uh, gen, uh, asigurarea siguranței alimentare, protecția mediului, Uh, amenajarea și gestiunea teritoriului și generarea de locuri de muncă. Cred că toată lumea e de acord cu aceste misiuni. Însă, legătura cu țările terțe și mai ales cu țările din Sud rămâne centrală și uh, ne confruntăm cu o adevărată problemă în prezent. Acordurile OMC uh, negociate Uh, și la care s-au referit uh, mai mulți antevorbitori sunt uh, cruciale. Sigur că nu trebuie să milităm pentru eliminarea acordurilor internaționale, nu, din contră, trebuie ca aceste acorduri să fie încheiate pe baze noi. Și dacă există un element central care le leagă pacul cu OMC-ul, acest element este cel al prețurilor mondiale bazele în Uniuni, uh, prețurile din Europeană la alimente sunt prețurile practicate la nivel mondial. Și toată lumea din a, în acest uh, for și la comisie, toată lumea știe că aceste prețuri sunt prețuri de dumping, nu au nicio legătură cu realitatea și nu au nicio legătură cu costul de producție pentru agricultori și în restul lumii. Deci, la un moment dat, ar trebui să uh, mă, revizuim uh, legătura noastră cu OMC-ul în lumina acestui acestor considerente. E vorba de echitate față de Europa, dar și la nivel internațional. Și aici revin la problema păcii și uh, a faptului că pacul trebuie să fie o politică pentru a promova pacea. Și un alt element, un element ultim, în uh, lista întrebărilor nu a figurat problema uh, proprietății, accesului la terenuri și protecția uh, terenurilor pentru generațiile viitoare. Și în acest domeniu, Europa ar trebui să garanteze tinerilor agricultori posibilitatea de a dobândi proprietatea asupra terenurilor, în ciuda diferențelor legislative în acest domeniu în diverse state membre, dar și uh, problema proprietății și uh, a dezvoltării urbane. Trebuie să menținem terenurile agricole. La parola tutti. Trebuie să uh, ne grăbim dacă dorim să dăm cuvântul tuturor. Domnul Tabagi acum. Domnule președinte, domnule comisar, aveți dreptate. Într-adevăr, trebuie să ne adresăm contribuabililor, dar argumentele noastre sunt foarte diferite. Nu există o convergență uh, satisfăcătoare a argumentelor noastre în ce privește viitorul politicii agricole comune. De exemplu, piața bunurilor publice uh, de mediu și sociale Aici e un subiect foarte important, dar nu există calcule, nu există estimări. Trebuie să ne întrebăm care sunt beneficiile uh, pentru întreaga societății, pe, pentru întreaga societate uh, ale acestor bunuri publice produse de agricultori. Piața nu funcționează, asta e o mare problemă cu care ne confruntăm. Nu cunoaștem nici uh, prețul, nici costurile, în majoritatea cazurilor, ale bunurilor publice uh, ecologice, uh, costuri, uh, costuri de mediu și costuri sociale. Și apoi, mai apoi, dragi colegi, în prima versiune a strategiei pentru 2020 nu există nicio referire la politica agricolă comună. Și trebuie, dacă trebuie convins uh, uh, Comisia Europeană, pe domnul Barroso, pe ministrii de finanțe, că scopurile noastre trebuie aliniate la economia ecologică, la inovare, la noile obiective formulate de domnul Barroso, pentru că asta e o altă sarcină noastră și una foarte importantă. Mai, se mai pune o problemă, domnule comisar, uh, E vorba de situația noilor state membre, pentru că ați menționat diversitatea. Există 27 de state membre, eh, fiecare cu agricultura sa. Însă până în 2013, noile state membre nu vor fi capabile eh, să reducă întârzierea eh, lor. Și aici o întrebare foarte concretă, domnule comisar. De ce Comisia Europeană a început un proces uh, în fața Curții Europene împotriva Consiliului European în ce privește moratoriul cu interdicției ca uh, străinii noile state membre să uh, cumpere dacă noile state membre nu primesc o prelungire a acestei interzic- interdicții nu vor putea profita de posibilități. Care e cauza acestei, acestui proces uh, inițiat de Comisia Europeană? Pentru că eu nu, nu pot înțelege uh, care e logica. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tavage și acum domnul Delan și apoi uh, Schmidt. Um, I'd like to congratulate, uh... Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului comisar pentru prezență și să-l felicit pe coleg pentru raport. Cred că uh, conține toate elementele esențiale și chiar dacă nu se întâmplă adesea, trebuie să fiu de acord cu colegul nostru verde atunci când uh, spune că am fi prea optimiști dacă am spune că pacul a îndeplinit uh, obiectivul uh, asigurării unui venit echitabil pentru agricultori. Câteva observații. Cuvântul Inovație poate că nu are același sens pentru toată lumea și aș vrea să mă refer mai ales la schimbările climatice. Ați subliniat pe bună dreptate importanța solului atunci când vine vorba despre captarea dioxidului de carbon și reducerea emisiilor. Însă există sectoare care nu au multe soluri sectoarele intensive au un rol important în reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Aș vrea însă să se extindă textul și să se includă și celelalte sectoare. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește criteriile obiective de care e nevoie pentru a sta la baza plăților. Structura costurilor ar fi un astfel de criteriu și aș vrea să îl întreb încă o dată pe comisarul european și o fac de fiecare dată. Aș vrea să îi pun o întrebare legată de proiectul pilot pe care l-a solicitat Parlamentul acum câțiva ani în buget. Vă rog, aveți în vedere criterii obiective pe care să le putem folosi în această dezbatere. Știam că se apropie dezbaterea și am cerut un proiect uh, pilot și de fiecare dată când pun întrebări comisiei, mă privesc ca niște iepuri speriați de farurile mașinii. Cred că trebuie să avem în vedere acest lucru. Sper că Comisia Europeană are ceva să răspundă la, are, poate să răspundă la această întrebare. Apoi, ă, ă, câteva întrebări pentru a obține clarificări. Ați spus că pacul trebuie să fie încadrată într-o politică alimentară mai globală. Vreți să înlocuiți pacul cu o politică alimentară? Nu mi-e foarte clar ce propuneți. Și încă o întrebare. Când se face tranziția de la plățile istorice, faceți referire la terenurile goale. Nu voi încerca să traduc acest lucru în alte limbi. Problema este că dacă se trece de la plățile istorice la altceva, foarte multe persoane solicită plăți unice pentru că orice persoană care are un pic de teren devine brusc agricultor. E suficient să aibă un pic de pământ și doi cai și nu are nicio legătură cu producerea de alimente. Deci cum ne asigurăm că dacă renunțăm la plățile istorice, menținem totuși legătura între plăți și alimente și producerea de alimente, pentru că este important, având în vedere că vrem să asigurăm siguranța alimentară. Domnul Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi concis pentru că aș vrea să îl felicit pe colegul nostru scoțian, George Lyon. Nu prea e nimic de dezaprobat în acest raport. Aș vrea să încep cu o plângere, domnule președinte. Există ceva ce nu a menționat nimeni. Comisia pentru Dezvoltare a refuzat să emită un aviz asupra acestui raport care are o importanță foarte mare. Este Uh, important că se reformează pacul și poate că vă puteți uh, folosi de bunele dumneavoastră oficii pentru a solicita încă o dată acest aviz. Aș vrea să spun încă o dată că este important să se compenseze specificul local și specificitățile geografice. Deciziile regionale trebuie de asemenea să fie avută în vedere definirea agriculturii active este importantă. Bugetul agricol suferă la depresiuni, există schimbările climatice și nu ne putem permite să susținem activități care nu sunt alimentare. Pacul trebuie să susțină producția de alimente, pentru că dacă nu, vor exista cheltuieli publice și nu se vor folosi banii eficient. Tutunul nu are legătură cu producția de alimente și nu cred că ar trebui să fie inclus în PAC. De asemenea, în ceea ce privește creșterea ecologică. Mi-e teamă că dacă ne ocupăm de absolut tot în această comisie, nu ne vom ocupa de fapt de nimic. Pacul este supus la presiuni crescânde și dacă tot adăugăm un obiectiv peste altul, vom sfârși prin a nu face nimic. Există pericolul ca DG Agri să se implice în prea multe politici fără să aloce suficiente resurse pentru agricultură. Se vorbește foarte mult despre creșterea ecologică. Noi trebuie să ne ocupăm de fondurile structurale pentru creșterea uh, ecologică și să nu uh, um, să nu alocăm fondurile destinate agriculturii altor obiective. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și să-l felicit pe raportor și aș vrea să mă refer încă o dată la cele spuse la domnul comisar, inclusiv în cadrul audierii și cu alte ocazii. Cred că ceea ce frapează cel mai mult în dezbaterea de astăzi este folosirea repetată a cuvântului trebuie. Trebuie să facem următoarele lucruri. Obligativitatea este la ordinea zilei. Astăzi ne vorbiți despre cum anume putem să facem lucrurile și este ceea ce interesează îndeaproape și agricultorii. Cred că este într-adevăr momentul potrivit să dăm anumite răspunsuri, nu doar să punem întrebări, să dăm aceste răspunsuri agricultorilor. Aceste răspunsuri trebuie să facă obiectul dezbaterii. Există sute de experți, poate mii de experți, care sunt uh, foarte uh, pregătiți și care pot să discute despre măsuri. Agricultorii, sigur că trebuie să fie incluși în discuții, însă nu mă aștept ca tatăl meu sau vecinul meu să îmi spună ce ar trebui să se facă în ceea ce privește reforma PAC. Situația din zonele rurale este dramatică, însă ceea ce am auzit de la dumneavoastră este că trebuie să schimbăm situația. Întrebarea este cum? Și am o întrebare foarte concretă din acest uh, punct de vedere. În prezentarea dumneavoastră, domnule comisar, ați spus că trebuie să ajungem la situația în care plățile sunt redistribuite într-un mod echitabil. Însă întrebarea este cum? Da, Vrem să existe o repartizare corectă. Vrem să existe un buget substanțial, să fie menținut cel puțin la nivelul actual. Cum veți obține aceste lucruri? Este o întrebare specifică, concretă. Cum vom obține aceste lucruri? vom lega plățile de numărul de hectare și vom susține agricultorii care vor produce alimente ecologice. Cum vom face toate aceste lucruri? Cred că e momentul să discutăm despre măsuri concrete. Mulți politicieni și experți discută despre aceste chestiuni și am auzit deja multe propuneri există este clar că se pot irosi foarte mulți bani pe activități inutile. Uneori, chiar și cu resurse insuficiente și o bună gestiune a resurselor, se pot face lucruri importante și agricultorii reușesc de multe ori să obțină rezultate extraordinare cu resurse limitate. Sunt pentru un buget substanțial, sunt pentru un buget mare pentru PAC, însă mă pronunț și mai mult pentru managementul eficient al acestor resurse. Vorbim foarte mult despre redistribuirea banilor din uh, uh punga comună. S-a spus că nu, repartizarea nu este corectă în proporție de 100%, e greu însă să stabilești procente. Și cum vom redistribui banii în așa fel încât să nu solicităm din ce în ce mai multe fonduri, inclusiv în 2013, fără a asigura repartizarea lor corectă și gestiunea lor bună. Domnul Canieti. Doamna Canieti. Mulțumesc. Domnule comisar, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență și mă voi exprima în limba engleză. Discut foarte mult cu agricultorii letoni și aș vrea să spun ce concluzii se desprind din discuții. Sunt de acord cu ideea că ajutoarele directe trebuie să nu mai fie bazate pe sistemul plăților istorice, ci pe un sistem axat pe criterii clare și obiective. Însă rămâne întrebarea când. Raportorul, noastră, raportorul nostru continuă, ă, propune o fază de tranziție până în 2020 pentru adaptare la realitățile actuale. După cum știm foarte bine, agricultorii și cetățenii nu doar din Letonia, ci și din toate țările membre care primesc mai puțin ajutor direct, nu sunt de acord cu o tranziție atât de lungă. Nu există nimic mai permanent decât soluțiile temporare. Ei uh, solicită un tratament corect al agricultorilor europeni începând cu noua perioadă bugetară. Și problema nu este să se primească mai mult ajutor, din partea bugetului, ci un tratament corect, un sistem echitabil, chiar dacă sumele vor fi mai mici în termeni absoluți. E vorba despre asigurarea unei concurențe echitabile pe piața internă și e vorba despre o bună gestiune a banilor contribuabilor. Suntem un politi- sunt un politician și noi politicienii înțelegem că nicio politică nu poate fi introdusă de pe o zi pe alta. Iată de ce este imperativ ca orice perioadă de tranziție să ducă la un sistem echitabil care să pună capăt Europei cu mai multe viteze în uh, domeniul agricol. Doar acest obiectiv va fi susținut de majoritatea cetățenilor europeni. Agricultorii letoni sunt de acord de asemenea cu faptul că nu trebuie să se revină la plățile cuplate. Schimbarea trebuie să fie inteligibilă. Trebuie să se decupleze ajutoare de producție fără excepții și fără cofinanțare națională. Și pentru a conchide, agricultorii letoni consideră că principiul modulării nu trebuie să facă parte din PAC pentru că subminează principiul echității între agricultorii din diferitele regiuni și state membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să încercăm să respectăm această limită de două minute, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. Are cuvântul doamna Dodds. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. E mă bucur că noastră credeți într-o politică agricolă comună puternică pe viitor și nu trebuie să vă amintesc eu că un buget corespunzător este esențial pentru atingerea scopurilor noastre. Ă, ați răspuns într câteva la, import, la întrebarea pe care vreau să vă adresez, dar a, ă, a, mă voi referi la problema codelor la lapte. Uh, mulți uh, uh, agricultori din Irlanda de Nord, de unde vin eu, au trecut uh, prin uh, presiuni foarte mari în sectorul lactatelor și în uh, ultimul an în uh, Irlanda de Nord uh, am avut cele mai scăzute prețuri uh, care s-au înregistrat vreodată. Uh, Mă bucură că dumneavoastră uh, doriți să uh, luați măsuri pe piață pentru a contracara volatilitatea prețurilor. Cu toate acestea, v-aș solicita să acționați urgent pentru a ajuta sectorul lactatelor. Cred că este un lucru foarte important pentru că mulți agricultori nu mai pot continua cu acest ciclu de creștere și de descreștere prin care trec acum și nu e, are sens să vorbim despre reforme dacă agricultorii nu pot trage beneficii de pe urma acestora. Uh, um, cât despre raportul uh, lui George Lyon, vreau să-i mulțumesc uh, pentru acest document, îl felicit, însă e, mm, se referă și la măsuri care cauzează incertitudine în rândurile agricultorilor din Irlanda de Nord pentru că această, acest sistem forfetar va crea probleme în Irlanda de Nord și una din principalele probleme în Irlanda de Nord în dezbaterea privind schema de plată unică se, era modul în care această schemă de plată se leagă direct de producția de alimente și nu doar de utilizarea terenurilor. Uh, și nu știm, uh, ne îngrijorează, ne îngrijorează și problema cofinanțării, pentru că aceasta ar, aceasta ar putea crea uh, o, o, un, o situație de inechitate pentru mulți din agricultorii care m-au votat pe mine. Toate aceste probleme. După cum spunem în Irlanda de Nord, diavolul se află în detalii. Și sigur că vom avea nevoie de uh, timp pentru a rezolva toate probleme, dar uh, e important să recunoaștem existența lor și să continuăm dezbaterea, nu doar aici, uh, în Parlament, ci și cu uh, colegii uh, din Parlamentul din uh, Regatul uh, Unit. Mulțumesc! Și acum uh, doamna Garcia Perez și apoi doamna uh, McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, uh, mulțumesc și eu, domnului comisar și domnului uh, Lyon pentru dezbaterea pe care o avem acum. Uh, iată, se dovedește foarte interesantă uh, și încă și mai mult cred că trebuie ca în această dezbatere să fim conștienți de marea incertitudine din sectorul agricol european. Pentru că vorbim de o situație de criză și trebuie să fim conștienți de faptul că agricultorii și crescătorii de vite din Europa au așteptări față de instituțiile europene și față de comisie, sigur, și de Parlament și ei speră ca noi să fim capabili să răspundem îngrijorările lor și să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm acum. Sigur, aceste provocări le-am, am reușit deja să le identificăm. În lumina acestei dezbateri constatăm că există un acord în ce privește, de exemplu, securitatea, siguranța alimentară, uh, uh, combaterea uh, schimbărilor climatice și așa mai departe. Deci provocările le cunoaștem, dar să vedem cum le vom putea răspunde. Uh, și în același timp uh, încercând să dăm certitudinea uh, de care au nevoie agricultorii și crescătorii de animale pentru a-și putea continua activitatea, pentru că uh, Uh, după cum spuneam la început, ei se află într-o, într-o situație îngrijorătoare, de incertitudine. Uh, sigur, s-a vorbit aici de plăți, de plățile directe. Noi, eu cred că trebuie să fim clari uh, cu noua perspectivă, cu noua politică agricolă comună din 2013, să știm cum să răspundem și fluctuațiilor de pe piață să vedem ce măsuri să luăm pentru a ajunge la un mai mare echilibru în lanțul, uh, lanțul alimentar. Pentru că, sigur, agricultorii europeni nu sunt interesați doar de plățile directe, ci vor să vadă ce uh, facem noi pentru a exista un mai bun echilibru în acest lanț alimentar să încercăm să fim conștienți de faptul că trebuie să răspundem acestor provocări. În încheiere aș adresa o întrebare a domnului comisar în intervenția domniei sale, se referea la strategia 2020. Uh, în cadrul ultimului Consiliu European s-a făcut referire la modul în care noua reformă a PAC poate uh, contribui la atingerea obiectivelor strategiei 2020. Deci noi vorbim aici de uh, viitorul Europei, de agricultură ca sector strategic al viitorului european. Și aș întreba uh, cum ar putea răspunde această nouă politică agricolă comună a uh, obiectivelor 2020. Mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar și raportorului pentru această dezbatere. O dezbatere interesantă, intelectuală. Însă eu, dacă aș fi uh, agricultor, aș pune întrebarea cheie. Uh, aduce această dezbatere o lămurire în ce privește direcția în care se îndreaptă agricultura? Răspunsul e nu. Claritatea lipsește și poate că, uh, așa cum spunea domnul comisar, ar trebui să ne grăbim mai lent și să ne gândim la opțiunile pe care le avem la dispoziție. Apoi, în legătură cu consultarea publică. Sunt de acord cu ea în principiu, însă pe mine mă cam stresează aceste consultări publice, pentru că oamenii înainte să-și aducă contribuția la o dezbatere trebuie să fie bine informați. Și eu am o experiență cu consumatorul european. Consumatorului îi plac alimentele de calitate și consumatorii sunt de acord și că agricultorii au probleme și uh, simpatizează cu cauza lor. Și deci, în legătură cu această consultare publică, eu aș fi dorit ca uh, Comisia să aibă instrumente mai bune pentru a prognoza uh, tendințele viitoare, pentru că uh, experții au fost luași pe nepregătite de această uh, criză și de această prăbușire a prețurilor. Domnule comisar, aș dori să vă pun o întrebare. Uh, o întrebare care sigur va apărea în uh, ziare mai târziu. Uh, va fi o dezbatere importantă în legătură cu cine ce prive, primește între agricultori, producători. Dacă ar trebui să schimbăm lucrurile, să trecem la un sistem de plăți pentru bunuri publice, oare nu am continuat cu aceeași redistribuire a plăților pentru că marii producători primește cele mai multe plăți, pentru că se plățile se fac în funcție de producția anterioară? Și sigur că un agricultor care are o exploatație mai bună generează publicuri, uh, bunuri publice mai uh, multe și deci primește mai multe plăți. Comisia ar putea să facă diverse scenarii în legătură cu această redistribuire a plăților. Apoi, aș dori să mă refer la raportul Lyon, care cred că e foarte bun. Nu spune foarte clar încotro ar trebui să ne îndreptăm, însă prezintă câteva principii foarte importante. La aliniatul 45 se spune că ar trebui menținut bugetul. Uh, aliniatele 50, aliniatul 59 vorbește despre un buget majorat pentru alte măsuri. Poate ar trebui să ne gândim la acest lucru. La 60, cu privire la biocarburanți, uh, nu sunt sigură că pe statele membre le interesează cu adevărat. Nu știu dacă dacă uh, Parlamentul European știe cu adevărat ce se întâmplă în legătură cu biocarburanții pentru a, a aduce producătorilor, agricultorilor uh, certitudinea de care au nevoie. Și, în fine, trebuie să știm, să le garantăm producătorilor că primesc un preț echitabil pentru ceea ce produc. Dacă consumatorii nu plătesc, trebuie să găsim un alt mecanism, să găsim, în fine, un mecanism echitabil. Pe mine mă îngrijorează cuvântul ecologic. E noua marotă. Haideți să vedem dacă, acest, dacă tot ce e ecologic e bun și uh, să ne asigurăm că inițiativele verzi din trecut uh, au dus la rezultatele scontate. Să nu nu rușeam a concludere. Urm, rog uh, următorii vorbitori să respecte un minut, pentru că altfel nu reușim să terminăm. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă refer la un subiect de care nu s-a vorbit până acum. Raportul domnului Lyon e un raport de calitate, e foarte echilibrat și abordează aspecte diferite ale modelului agricol european. Însă, în acest raport nu este abordată o problemă, cea a specificității țărilor din sudul Europei care se confruntă cu schimbările climatice. Conform Comisiei Europene, țările din sud vor fi mai afectate de schimbările climatice decât celelalte state ale Uniunii Europene. Știm că majorarea Uh, temperaturii va avea consecințe foarte importante asupra producției agricole, mai ales în statele din sudul Europei. Cred că trebuie să găsim mijloacele pentru a ne asigura că aceste regiuni din sunul, sudul Europei să poată să producă bunuri publice, așa cum spune și raportul, uh, care să fie uh, adecvat remunerate. Trebuie ca aceste regiuni să poată fi ajutate să rămână active pe plan economic și social. Și trebuie să găsim soluții și răspunsuri la aceste probleme pentru că uh, riscăm ca aceste regiuni să fie pur și simplu depopulate trebuie să încercăm să găsim soluții fără a crea noi probleme, permițând acestor regiuni să-și păstreze viabilitatea dezvoltarea acestor regiuni. Mă întreb, ar trebui să se bazeze pe cofinanțare sau pe o uh, mai mare accesare a fondurilor europene? Mă întreb dacă aceste regiuni ar trebui să practice activitățile actuale sau ar trebui să se reorienteze. Care ar trebui să fie aceste activități? Mulțumesc. Domnul Egnu, Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar a vorbit despre climbările climatice și a spus acest cuvânt cam de 10 ori. Mă dezamăgește pentru că dacă ne uităm la ultimile două ierni, uh, ne dăm seama că lucrurile nu sunt chiar așa cum spun oamenii de știință. Uh, s Au fost pur și simplu spulberate concluziile GIEC-ului. Um, pentru agricultori nu e deloc uh, situația roză. Sigur că ei uh, sunt uh, zugrăviți ca și când ar fi niște tâlhari. Ni se spune că trebuie să avem mai puține vaci pentru că ele poluează. Ar fi o consecință nefastă pentru Marea Britanie. Apoi nu ar mai trebui să hrănim vacile cu porum sau cu soia. Cum priviți, domnule comisar, acești oameni? E foarte important. Adesso... Reiners, per favore, un minut. Reiners, uh, doamna Reiners, îmi cer scuze, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ni s-a spus astăzi că pacul trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor societății, dar e un principiu foarte bun. Însă acest principiu ascunde și pericole, respectiv faptul că ar trebui să ne îndepărtăm de practicile tradiționale agricole. Cred că nu ar trebui să uh, ne, uh, să pierdem simțul realității, să ne dăm seama că agricultorii ar trebui să aibă marjă de manevră și să aibă și mijloacele necesare pentru a produce ceea ce ne așteptăm noi să producă. Uh, și poate că aceasta este pădurea pe care câteodată o pierdem din vedere din cauza copacilor. Domnul Sikierski, în încheiere, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două observații cu permisiunea dumneavoastră Uh, PAC-ul a avut realizări foarte pozitive în trecut pe care nu ar trebui să le dăm uitări. Sigur că PAC-ul trebuie reformat pentru a moderniza agricultura europeană. Deci, într-adevăr, haideți să vorbim despre schimbare, despre reformă, dar să scoatem în uh, evidență și realizările din trecut. Și o altă observație mă întreb dacă există într-adevăr un consens între statele membre și părțile implicate, un consens precum cel din sală astăzi. Mă întreb dacă cu toții suntem de acord în legătură cu abordarea problemelor agricultorilor, pentru că agricultorii câteodată pun întrebări care dor. Mulțumesc. Iar acum mai avem câteva minute la dispoziție pentru a da cuvântul și George Lyon, desigur, nu ca să răspundă la toate întrebările, dar măcar mm, două, trei minute să fac un rezumat, pentru că mai avem un raport de discutat și apoi voi solicita lui Dacian Cioloș să, fac să ne împărtășească considerațiile sale finale. Dar mai întâi George Lyon are cuvântul. Well, can I, first of all... În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile pozitive la această dezbatere constat că există un consens în privința multor aspecte, iar altele trebuie să fie discutate în continuare și sunt gata să discut săptămâna viitoare la Strasburg. Uh, mă voi întâlni cu raportorii fictivi, uh, raportorii din umbră și voi discuta. Mi s-au pus uh, una-două întrebări directe. Am fost întrebat ce e cu terenul gol. E o problemă pe care o avem în uh, Scoția și cred că și în alte părți ale Europei există terenuri care nu primesc uh, plăți unice și dacă trecem la plățile la hectar, vom avea dificultăți în a direcționa fonduri spre agricultori. Apoi se mai pune întrebarea ce se întâmplă dacă uh, se uh, acordă bani și uh, agricultorilor foarte mici. O clarificare pentru colega letonă, doamna Canetti, cred. Se întreba ce se va întâmpla cu perioada de tranziție. Această perioadă se aplică Uh, sistemului de plăți și nu bugetului. Deci nu aveam în vedere o perioadă de tranziție în privința bugetului, ci în ceea ce privește trecerea de la sistemul istoric la uh, sistemul bazat pe suprafață. Mulțumesc uh, tuturor colegilor care au venit cu observații constructive. Sper că vom ajunge la un acord în așa fel încât această comisie să aibă un cuvânt important de spus în configurarea pacului pe viitor. Mulțumesc, George, și pentru că ai fost atât de sintetic. Vă reamintesc tuturor, înainte de a da cuvântul domnului Cioloș și înainte de a-i mulțumi la rândul meu pentru prezența domniei sale aici, vă amintesc că data stabilită pentru depunerea amendamentelor la raportul George Lyon este 27 aprilie. Deci ultima dată pentru depunerea de amendamente, 27 aprilie. Sigur că uh, se așteaptă mult, o cantitate însemnată de amendamente pe care va trebui apoi să le uh, analizăm și acum, în încheierea acestei, acestei dezbateri foarte importante privind viitorul PAC, uh, cu mare plăcere îi dau cuvântul lui Dacian Cioloș, căruia mulțumesc încă o dată și îi urez uh, succes și spor la treabă pentru uh, această activitate foarte importantă pentru viitorul uh, agriculturii europene. Dragă Daciană, ai cuvântul. Uh, nu voi încerca să trag concluziile acestei discuții, pentru că este o discuție preliminară. Comisia va propune amendamente și uh, vor exista și discuții în plenară. După cum am spus deja, apreciez foarte mult uh, ceea ce s-a făcut până acum. Ceea ce s-a făcut va fi îmbunătățit odată cu propunerile pe care le veți face, însă în orice caz constatăm deja divergența de opinii la anumite subiecte și vă imaginați ce greu îi va fi comisiei să propună ceva coerent pentru că avem nevoie mai ales de coerență și, pe de altă parte, trebuie să ținem cont cât mai mult de această diversitate de opinii. Înțeleg, o înțeleg pe doamna Măchinez, care ar dori ca comisia să fie mai precisă și mai clară și să vină cu o direcție. Sunt de acord cu faptul că comisia trebuie să joace rolul din acest punct de vedere, însă dacă uh, orientăm prea precis dezbaterea, nu vom avea suficientă marjă pentru a asculta factorii interesați. Evit să vin cu elemente precise, nu pentru că nu aș fi început deja să reflectez la aceste aspecte. Am început să o fac încă înainte de audiere, însă cred că dacă dăm prea repede răspunsuri prea precise, riscăm să blocăm contribuțiile celor care au idei. Iată de ce discuțiile acestea și dezbaterile sunt importante nu pentru a complica și mai mult lucrurile, ci pentru a identifica foarte bine obiectivele pe care le propunem. Și au existat uh, întrebări și comentarii legate de ajutoarele directe. încerc să fiu precis, cum să redistribuim ajutoarele directe. Deputatul care a pus întrebarea nu mai este în sală. Eu unul aș pune mai treabă întrebarea de ce să dăm ajutoare directe și apoi putem să răspundem și cum. Dacă nu găsim un răspuns clar la întrebarea de ce ajutoare directe, vom continua să avem probleme în a justifica aceste ajutoare directe față de contribuabili. Nu știu câte persoane înțeleg de ce aceste ajutoare directe, pe ce bază sunt distribuite. Cred că trebuie să vedem mai întâi care sunt obiectivele pe care dorim să le atingem și apoi să vedem cum sunt redistribuite ajutoarele directe. Apoi întrebări care nu sunt neapărat legate de viitorul PAC, însă voi încerca să dau elemente de răspuns. Întrebări legate de acordurile bilaterale, acordurile cu țările terțe și cum uh, putem controla intrările de produse. Cred că doamna Garcia a vorbit despre această chestiune pot să vă spun că acordurile bilaterale pe care le încheiem, inclusiv în ceea ce privește produsele din zona mediteraneană, mediteraneană conțin clauze de salvgardare. S-a menținut un, un preț de intrare care ne permite să ne uh, protejăm. Însă verificările la frontieră uh, țin de autoritățile naționale. Ele sunt cele care trebuie să asigure aplicarea reglementărilor comunitare. Deci, ca să vă dau răspunsul, autoritățile spaniole, ca și autoritățile din alte state membre, dispun de instrumentele necesare și trebuie să aplice prevederile, însă aceasta este o responsabilitate uh, comună. Cât privește echilibrul puterilor în lanțul alimentar, o întrebare pusă de doamna Garcia Perez, este tot o chestiune care va face obiectul unor reglementări specifice. Avem elemente precise ca urmare a muncii făcute în grupul la nivel înalt. Vom veni cu propuneri înainte de reforma PAC în 2013 și utilizând instrumentele pe care le avem la dispoziție, vom încerca să dăm răspunsuri mai rapide. Întrebarea pusă de domnul Tarabella. Uh, în momentul în care se va justifica intervenția, uh, vom interveni. Trebuie să vedem care sunt mecanismele de care dispunem. Vom încerca să utilizăm aceste mecanisme uh, într-un mod cât mai eficace pentru a nu le decredibiliza, pentru a nu le utiliza prea mult cu efecte scăzute. Trebuie să vedem, de asemenea, dacă pe termen lung și pe termen mediu nu ar trebui să fie precizate mai bine, pentru că pe termen lung nu putem interveni decât în limita mecanismelor pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește întrebarea domnului Tabagi. Comisia este gardiana tratatelor. Trebuie să asigure Parlamentul și statele membre că legislația este aplicată în ceea ce privește terenurile sunt elemente care nu țin de portofoliul meu, pentru că e vorba de piața internă. Există reguli legate de terenuri și de alte bunuri care trebuie să circule în mod clar și transparent pe piața internă. Comisia este obligată din punct de vedere juridic să intervină, pentru că dacă nu, nu își îndeplinește rolul de gardian a tratatelor. Consiliul a luat o decizie ignorând reglementări care există deja legate de libera circulație a bunurilor, inclusiv a, bunu a terenurilor. Și de aceea trebuie să intervină Comisia, pentru că are această atribuție care îi este conferită de tratate. Cred că am trecut în revistă chestiunile uh, care au fost uh, abordate aici. Voi reveni în fața dumneavoastră pentru a aprofunda această dezbatere și sper că veți fi prezenți la conferința pe care o vom organiza în luna iulie pentru a vedea dacă apar, apar idei noi în privința chestiunilor pe care le punem. Vă mulțumesc pentru invitație și vă asigur că de fiecare dată voi răspunde cu mare plăcere întrebărilor în fața dumneavoastră. Grazie, da. Mulțumim, Dacian. Interrompo solo per alcuni... Eh, fac o întrerupere de câteva secunde pentru a eh, saluta pe domnul comisar, pentru că mai avem un ultim punct pe ordinea de zi, și anume controlul de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Deci, un raport pe care îl vom discuta foarte rapid, dar trebuie să o facem imediat acum, astăzi. Un minut. Un minut. Iniziamo. Vi chiedo scusa, ma abbiamo i minuti contati. Vă rog să mă scuzați, dar timpul nostru este, minutele noastre sunt numărate, pentru că după aceea avem reuniunea coordonatorilor. Abbiamo l'ultimo punto all'ordine. Mai avem un ultim punct pe ordinea de zi. Vă rog, mai aveți răbdare câteva minute și mă adresez mai ales coordonatorilor cu care uh, trebuie să continuăm uh, reuniunea după ce vom fi discutat acest ultim punct. După cum știți, trebuie să exprimăm un aviz în legătură cu propunerea legislativă față de aplicarea Tratatului de Lisabona propunere care are scopul de a aplica un regulament, după cum se prevede la articolul 291 al Tratatului de la Lisabona, e vorba de trecerea de la fostul sistem de comitologie la regulile noi prevăzute de Tratatul de la Lisabona în ce privește actele de executare. Vă rog să fiți atenți pentru că, din păcate, nu mai avem mult timp la dispoziție, dar e o temă foarte importantă. Deja vă pot informa că în legătură cu acest text pe care îl voi citi acum în câteva minute, în legătură cu acest raport, avem timp până la data de 15 aprilie, deci doar 3 zile mai avem uh, pentru depunerea amendamentelor. Și uh, fac, uh, citez rapid și vă rog să fiți atenți. Dragi colegi, cu intrarea în vigoare a Tratatului de Parlamentul European, în sfârșit, a obținut puteri de pline uh, legislative în domeniul agricol. De mai multe ori am, am amintit aici că, în sfârșit, suntem colegiuitori în condiții de absolută egalitate cu Consiliul. Tratatul de la Lisabona a modificat de asemenea în mod radical metodele de lucru ale Comisiei Executive. Și mai ales mă refer la așa numita procedura de comitologie care va trebui înlocuită din acte delegate de acte delegate sau de acte de implementare, deci pe baza articolelor 290 și 291 ale tratatului. Vă rog să fiți atenți. Actele delegate pot fi blocate întotdeauna de către Parlamentul European sau de către Consiliu Uh, care își mențin uh, facultatea de a-și exprima dezacordul sau să revoce puterea delegată uh, Comisiei. Din contră, actele de implementare nu permit Parlamentului nicio posibilitate de a interveni. E important să subliniem această diferență și să subliniem faptul că politica agricolă comună Uh, e o politică ce acoperă marea majoritate a actelor de comitologie ale Comisiei Executive. Ca să vă faceți o idee, în 2006, ultimul an, din, de, pentru că dispunem date, au fost adoptate de către Comisie numai puțin de 1576 de acte de comitologie. Așadar, măsurile de uh, uh, implementare, unele, sunt, unele dintre acestea sunt foarte importante și se iau fără ca Parlamentul să poată interveni. Și în aproape toate cazurile, măsurile care privesc politica agricolă comună uh, sunt adoptate pe baza așa ziselor proceduri de gestionare, care nu prevăd niciun rol uh, de jucat pentru Parlament și pentru care e nevoie de o majoritate calificată de state membre pentru a permite Consiliului să se opună unei măsuri propuse de către Comisie. Propunerea Comisiei Uh, pentru a reglementa actele de implementare, uh, uh, actele de executare, mă scuzați, și aici vă rog să mai fiți atenți un minut, deci propunerea Comisiei Executive pentru a reglementa actele de executare prevede o transformare automată a actualelor proceduri de gestiune în acte de uh, pune în aplicare și acest mecanism automat eu îl consider ca fiind inacceptabil pentru Comisia noastră pentru că ar eluda drepturile Parlamentului European și ar penaliza mai ales sectorul politicii agricole. Uh, asta spun pentru că un anumit număr de proceduri de gestionare, inclusiv în domeniul agricol, ar putea dobândi caracteristicile de acte delegate și o ajutare automată, o transformare automată la actele de executare ar uh, uh, uh priva Parlamentul de articolele recunoscute sale articolul de articolul 290 uh, față de numărul mare de acte care ne interesează și de, uh, față de procedura complexă de distinție între acte delegate, cele pentru care Parlamentul are drept de veto și actele de punere în aplicare pentru care Parlamentul nu are niciun fel de control, asupra Comisiei, negocierile cu aceasta din urmă și uh, cu colegiuitorul vor trebui efectuate de la caz la caz. Ne, fără ca acestea să fie transformate automat în acte de punere în aplicare. Și în acest uh, proiect de aviz, astfel eu sugerez de a elimina act, articolul corespunzător numărul 10, prevăzut în propunerea Comisiei, în loc de a propune cred eu, o procedură inacceptabilă automată. Comisia ar trebui să prezinte cât mai curând posibil propunerile legislative necesare pentru a adopta achiul fără întârzieri. Mai în plus, propun ca Parlamentul, în mod contrar a celor uh, dorite de Comisia Executivă, să-și mențină cel puțin actualele drepturi, de pe care revin actual, ținând în considerare actele de comitologie uh, conectate cu actele de bază adoptate prin procedura de codecizie. De exemplu, dreptul de control și de primul acces la informații. Și pentru a dispune de o com- eh, informare completă, eu cred că o reprezentare a Parlamentului European, a, o, o delegație a Parlamentului European ar trebui să aibă acces la întâlnirile comi- comitetelor reprezentanților statelor membre. Eh, vă amintiți că au făcut asta la grupul eh, de, înalt, de nivel înalt pentru lapte și consider că, în calitate de colegiuitor, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să poată să se opună unui proiect de măsuri de punere în executare care ar contraveni intențiilor actului de bază, deci Tratatului de la Lisabona. Și, în încheiere, pe baza propunerii Comisiei uh, Executive, măsurile de uh, punere în aplicare privitoare la politica agricolă ar trebui adoptate prin utilizarea procedurii de examinare care corespunde, cel puțin, la procedura, corespunde procedurii de uh, reglementare din fostul sistem. Eu cred că utilizarea, uh, decizia de a utiliza procedura de consultare, care conferă mai mari puteri comisiei, sau procedura de examinare, prin care statele membre au mai multă putere, ar trebui lăsată la latitudinea Parlamentului și al Consiliului, pentru că aceștia sunt colegiuitori pentru actele de bază. De aici amendamentul numărul 8 și numărul 9. Dragi colegi, prin acest aviz, noi uh, trebuie să ne repetăm uh, voința în calitate de, de a fi colegiuitor cu drepturi de pline, inclusiv în uh, domeniul agricol, desigur, și să facem efective noile puteri pe care le-a conferit tratatul de la Lisabona. Comisia Europeană nu poate continua să hotărască viitorul agricultorii europene fără controlul democratic al Parlamentului European. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc pentru atenție. Iată proiectul meu de aviz Sigur că mai avem aceste trei zile la dispoziție, deci până la orele 12 pe data de 15 aprilie pentru depunerea unor eventuale amendamente, dar nu cred că va fi cazul să deschidem aici o discuție, dar este foarte important să fim uh, uh conștienți de acest aspect. E uh, foarte important să nu mergem în direcția ime- uh, transformării imediate în acte de executare. Uh, acum deschid dezbaterea dacă cineva dorește să ia cuvântul. Ok, intanto do la parola ad Albert Bine, atunci dau cuvântul domnului Albert Da, Mulțumesc, domnule președinte. Dragă Paolo, foarte pe scurt, eh, e, aș dori să te asigur de sprijinul grupului meu. Nu pot fi luate decizii ignorând Parlamentul. Susținem, deci, avizul dumneavoastră. Mulțumesc, Luis Capola Santos, acum queria expressar în nome do grupo... Mulțumesc, eh, domnule comisar. În numele grupului socialiștilor și uh, eh, democraticilor aș dori să repet același lucru. Uh, uh, susținem pe deplin raportul. Președintele, mulțumesc. Sigur că apoi vom vota inclusiv în comisie. Nu știu dacă reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul. Ba, da, vă rog, dar un minut, pentru că trebuie să începem reuniunea coordonatorilor. Alo? Euh, euh, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer doar la articolul 10. Cred că e o neînțelegere și aș dori să o clarific. Uh, intenția articolului 10 cu privire la liniere automată nu este să pună sub uh, semnul întrebării nevoia ca anumite acte să fie aliniate noii Um, obligativități de a avea acte delegate. Sigur că în comitologia existentă există domenii care, în lumina tratatului, trebuie să fie tratate ca acte delegate, și la momentul oportun trebuie să ținem cont de acest aspect. Însă nu acesta este obiectul articolului 10. Scopul acestui articol e ca în mod tehnic, automat, toate comitetele existente să fie uh, basculate în noua te, uh, comitologie. Pentru că, în conformitate cu articolul 10, am rămâne timp de luni, poate chiar de ani, într-o situație haotică în care să avem o nouă comitologie, o veche comitologie cu comitete de reglementare, consultative, noua comitologie și deci insist pe această nevoie de a revizui această poziție și deci de a nu propune eliminarea articolului 10 făcând diferența între aceste două aspecte. Deci, pe de o parte, avem această aliniere automată, tehnică, pentru a evita confuzia și haosul și apoi și problema politică a revizuirii legislației existente, care nu a fost uh, aliniată pentru că nu era tratată în codecizie și de a vedea uh, ce ține de actele delegate. Deci e o vorba de o a doua etapă. Vă mulțumesc. Bine, ringrațiamo la Comisione. Bine, mulțumim Comisiei pentru aceste precizări. Sigur, e vorba de o reescriere a articolului 10 ca să evităm confuziile și pentru a ne alinia prevederilor tratatului de la Lisabona, deci să nu uh, eliminăm ca Parlamentul uh, să aibă posibilitatea de a își exprima avizul. Eu cred că acest lucru ar fi foarte pozitiv și uh, sigur că uh, vom uh, rescrie acest articol. Mulțumesc dacă altcineva dorește să dorește să ia cuvântul, dacă nu, Sigur, pentru că în aceste zile putem să mai facem o reflexie înainte votului din uh, următoarea noastră reuniune. Dacă nu, bine, eu declar uh, uh închisă reuniunea. Rog uh, coordonatorii să rămână pentru o uh, ședință foarte scurtă, fără interpretări, din păcate, dar vom reuși să ne descurcăm. Mulțumesc tuturor! Prossima riunione 3-4 maggio, eh?